Colleagues, can I bring the meeting to... Stimați colegi, vă rog să luați loc. Am uh, plăcerea să vi-l prezint pe domnul ministru Sinkevicius, ministrul lituanian al transporturilor și președinte actual, președintele în funcție al Consiliului de Ministri, care ne va prezenta programul președinției lituaniene. Domnule ministru, bun venit la Comisia pentru Transport și Turism a Parlamentului European. Așteptăm să colaborăm cu dumneavoastră în timpul președinției lituaniene în următoarele șase luni, șase luni și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membrii ai Parlamentului, stimați deputați, îmi face plăcere să accept invitația dumneavoastră de a prezenta prioritățile președinției lituaniene. Ne mândrim cu realizările țării noastre în timpul acestor 23 de ani de existență independentă. Cons Sigur că resimțim povara răspunderii, a responsabilității acum când am preluat președinția Consiliului, dar credem că vom fi pe măsura acestei sarcini și anume că vom desfășura o activitate orientată către obținerea de rezultate. Ne vom concentra pe discuții constructive cu instituțiile europene, cu statele membre, pentru a găsi soluții practice astfel încât să avem rezultate tangibile și eh, beneficii în favoarea cetățenilor europeni. Salut această posibilitate de a vă prezenta prioritățile președinției noastre și de a discuta cu dumneavoastră chestiunile importante de care se va ocupa comisia dumneavoastră în următoarele șase luni. Reuniunea de astăzi este o posibilitate de a pune bazele cooperării între Parlamentul European și Consiliul de Ministri în domeniul transporturilor și turismului. Încrederea și cooperarea sunt esențiale pentru reușita proiectelor europene și am să vă spun de ce. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să continue să încerce să obțină rezultate în ciuda crizei și a provocărilor economice cu care se confruntă Lituania, se va accentua pe măsuri care să dea un avânt economiei, să adâncească piața uh, europeană, piața unică europeană, ca și uh, Uniunea Monetară. De asemenea, vreau să accentuez că pe măsură ce ne uh, apropiem de alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în mai 2014, ne apropiem și de sfârșitul unui ciclu legislativ. Știu că în timpul președinției lituaniene veți încerca să încheiați un număr cât mai mare de dosare legislative pentru ca cetățenii Europei să vă reconfirme mandatul democratic. Tratatul de la Lisabona conferă Parlamentului European noi puteri și prerogative și trebuie să ne adaptăm la această situație nouă. Iată de ce toate instituțiile europene care evaluează noile realități trebuie în același timp să se asigure că acțiunile lor și deliberările lor duc către o bună funcționare, o funcționare lină a Uniunii Europene. Popoarele Europei ne privesc, ne evaluează și așteaptă de la noi rezultate. Și noi suntem cei care trebuie să obținem aceste rezultate. Mai mult decât uh, oricând, în timpul președinției, Lituania va încerca să se concentreze pe obținerea de rezultate. Știm că vom fi evaluați după gradul nostru de eficiență ceea ce înseamnă că trebuie să ne angajăm foarte clar în tot ceea ce facem și să colaborăm cu Parlamentul European. În timpul pregătirii pentru perioada președinției, noi am uh, pus pe un loc prioritar relațiile bune și prietenoase cu Parlamentul European. Am avut schimburi bune, prietenoase, am stabilit contacte pentru a analiza mai îndeaproape perspectiva Parlamentului și pentru a ne pregăti pentru o bună activitate încă din prima zi. Consider că în următoarele luni ale anului cooperarea noastră se va adânci. Vreau să mulțumesc predecesorilor irlandezi la președinția Consiliului, domnul Leo Varadkar și echipa domniei sale sunt colegi excepționali. A fost o președinție cu multe realizări care au stabilit niște foarte standarde foarte înalte pentru noi. Toată lumea se întreabă ce priorități vom stabili noi pentru această perioadă în timpul uh, activității noastre cu Comisia de Transport. Uh, am avut reuniuni cu dumneavoastră, domnule președinte, iar dumneavoastră și Comisia pentru Transport aveți cunoștințe foarte vaste despre transportul din Uniunea Europeană. Reuniunea noastră a fost foarte utilă, a fost o șansă de a afla care sunt ideile și preocupările dumneavoastră. Uh, Vreau să spun și să sper că vor continua aceste schimburi în același spirit pozitiv. Între realizările președinției irlandeze stabilite de domnul Leo Varadkar, care va, vi l-a prezentat luna trecută a fost regulamentul privind liniile directoare pentru rețelele de transport transeuropene și pentru facilitatea Connecting Europe. Domnule președinte, împreună cu ministrul irlandez ați făcut niște lucruri extraordinare și v-ați asigurat că aceste două propuneri vor intra în vigoare. Noi vom încerca să ajungem la o Europa mai deschisă, care să crească și ne vom concentra pe dezvoltarea unor tehnologii noi, pe o infrastructură și rețele de infrastructură prietenoase cu mediul ca și asupra zonei uh, spațiului european de transport, apoi asupra interoperabilității între rețelele de transport dintre, din Uniunea Europeană și țările terțe. Voi aborda chestiunile acum mai în detaliu vom încerca să adoptăm o abordare generală uh, privind directiva pentru infrastructura alternativă de carburanți, crearea unui mediu mai curat și sporirea competitivității economiei europene. De asemenea, vom încerca să cădem de acord asupra unei abordări comune privind regulamentul referitor la uh, agenția privind sistemul european global de navigație, uh, și să asigurăm funcționarea acestui sistem în Europa. Cel de-al patrulea pachet de transport feroviar este foarte important pentru transportul terestru, pentru că va spori eficiența și competitivitatea sectorului feroviar. Poate să aibă o contribuție foarte mare la crearea uh, unei, unui spațiu european de transport uh, feroviar. Vom continua discuțiile privind aspectele tehnice ale pachetului și vom căuta o abordare generală privind pachetul referitor la siguranța feroviară. De asemenea, dorim să facem pași înainte în ceea ce privește regulamentul privind uh, Agenția Europeană Feroviară. Vom uh, organiza un seminar cu comunitatea um, companiilor de transport feroviar. Va avea loc în seara aceasta ca să vedem cum stau lucrurile în domeniul transportului de marfă, transport feroviar de marfă. Domnul Zile va lua lo, va participa la acest seminar și vă invit și pe dumneavoastră să participați la el. Și acum pachetul privind capacitatea de a circula pe drumurile publice, după părerea mea, perspectivele de colaborare și de a ajunge la un acord pe marginea acestui pachet sunt foarte bune. Aștept să cooperez cu raportorii dumneavoastră în acest domeniu, doamna Senalova, domnul Kun și doamna Savisar Tumast. Consiliul și-a formulat deja o poziție asupra tuturor celor trei uh, propuneri legislative din pachet, și Parlamentul a aprobat aceste poziții. Iar dacă vorbim despre inspecțiile periodice ale vehicolelor, verificările uh, în trafic ale vehiculelor și verificarea documentelor de transport uh, vor duce la niște standarde comune în ceea ce privește sistemul comun de transport. În materie de aviație, dorim să facem pași înainte privind uh, întărirea drepturilor uh, pasagerilor, insistând asupra compensării uh, în momentul în care au loc întârzieri, se interzice urcarea în avion. De asemenea, dorim ca aceste propuneri să apară până la, să fie adoptate până la sfârșitul lui decembrie. Vom discuta asupra acestor chestiuni cu Parlamentul și probabil că cele mai multe discuții vor avea loc în timpul președinției grecești. Vom începe negocieri privind regulamentul referitor la raportarea incidentelor în aviația civilă. Așteptăm să colaborăm cu doamna De care este raportor pe această chestiune. Știm cu toții cât de importantă este această propunere pentru că trebuie să întărească, să sporească, să asigure o uh, mai, o mai bună siguranță a traficului aerian. Uh, voi uh, invita colegii miniștri să adopte regulamentul privind SESAR. Vom începe discuțiile la pachetul 2 plus 1 privind cerul unic european iar pe 16 septembrie la Vilnius uh, va avea loc o reuniune informală a miniștrilor de transport pe care o voi prezida și vom discuta inițiativa privind cerul unic european. Domnul Simcalas, uh, vicepreședintele Comisiei, a promis să participe la această reuniune și sper uh, să uh, îl, îi primesc pe domnul Iaci Crafci, care este raportor pe această chestiune. Uh, Vă voi invita și pe dumneavoastră, domnule președinte, și pe membrii ai comisiei să luați parte la această reuniune din septembrie. În domeniul transportului maritim vom încerca să obținem o abordare generală comună a Consiliului privind finanțarea multianuală a Agenției Europene pentru Um, siguranța maritimă, mai ales activitățile referitoare la nivelul de pregătire în ce privește poluarea provocată de instalațiile de petrol și gaz. Vom începe negocierile cu Parlamentul European cât mai curând pe această chestiune. Și cu ajutorul domnului Taylor uh, putem să ajungem la un acord privind funcționarea neîntreruptă a agenției până în 2014. De asemenea, vom începe discuțiile cu dumneavoastră privind echipamentele marine pentru a avea o piață internă funcțională în acest domeniu, un nivel înalt de siguranță pe mare și, de asemenea, prevenirea poluării marine. Dorim să cooperăm în acest domeniu cu, cu, în, cu domnul Riche, să, fiind raportorul pe această chestiune. De asemenea, dorim să facem progrese privind regulamentul care se referă la cadrul accesului la piață și în ceea ce privește porturile și transparenta, pentru ca porturile să poată să gestioneze mai ușor fluxurile de marfă. În octombrie, pe 9 octombrie, vom fi gazda uh, unui, unei reuniuni a ministrilor de transport din parteneriatul estic pentru a îmbunătăți interoperabilitatea dintre rețelele de transport din Uniunea Europeană și țările terțe. Vom discuta uh, despre interconexiunea uh, cu cele șase țări vecine și vom încerca să identificăm proiectele de infrastructură care au cea mai mare plus valoare, care au nevoie de susținere financiară de la instituțiile financiare internaționale. Rezultatele vor fi prezentate la summitul parteneriatului estic, care va avea loc la Vilnius în noiembrie anul acesta. De asemenea, vreau să vă prezint care sunt prioritățile noastre în domeniul turismului. Trebuie să spun că răspunderea noastră pentru acest, răspunderea pentru acest sector în Lituania ține de mandatul ministrului economiei din țara mea, dar pot vorbi în numele lui. Turismul este o parte importantă a economiei care susține ocuparea mm, forței de muncă și spiritul antreprenorial. Lituania are un rol important în ceea ce privește creșterea fluxului de turiști, deci ne vom concentra pe promovarea șanselor de turism, pe atragerea unor fluxuri mai mari de turiști către Europa. Împreună cu Comisia Europeană, pe 17 și 18 octombrie, va avea loc o reuniune la Vilnius, al 12-lea forum al turismului european intitulat Turismul ca factor de creștere economică, schimbare socială și bunăstare. Acest forum se va concentra pe mijloacele potențiale de cooperare, pe provocările și șansele din domeniul turismului. Va vorbi de asemenea despre taxarea, impozitarea în domeniul turismului. Asociația operatorilor turistici din uh, zona Baltică a solicitat aplicarea codului global al Națiunilor Unite pentru acest domeniu. Sperăm să apară propuneri noi, inovatoare, pentru ca Europa să rămână cea mai atractivă destinație de turism. Domnule Simpson, ne bucurăm și suntem onorați de faptul că dumneavoastră veți participa la acest forum. În următoarele șase luni vom încerca să demonstrăm că putem fi eficienți în modul în care conlucrăm cu Parlamentul și că vom putea să colaborăm activ și constructiv și instructiv ca să găsim soluții echilibrate. Știm foarte bine că succesul construcției europene se bazează pe dialogul informal din între Parlament și Consiliu, dar și pe respectul privind regulile de cooperare dintre aceste două instituții. Președinția lituaniană va promova și va întări tradiția de respect și cooperare dintre aceste două instituții și așteptăm să colaborăm cu dumneavoastră. Vă mulțumesc și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Pe lângă coordonatori, doamna Bach, domnul Kun și doamna Savesar uh, și-au exprimat dorința să vorbească. Sunt și alții care doresc să ia cuvântul, doamna Senalova, domnul Jias. Poate că e mai ușor să întrebăm cine nu vrea să vorbească. Deci coordonatorii, inclusiv dumneavoastră, domnule Kolicek, domnul Bach, domnul Savisar, Ugias, Fidanța, Benien. Bun, cam asta ar fi trei minute pentru coordonator și două minute pentru ceilalți uh, deputați. În primul rând, domnul Groș. Domnul Groș, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ați mulțumesc președinției lituaniene. Am uh, ajuns puțin mai târziu, îmi cer scuze pentru asta, dar vă asigur că am citit uh, intervenția dumneavoastră. Vă urez mult, mult succes, uh, aveți multe de făcut, uh, sunteți și la început de drum, uh, neexperimentați în acest domeniu, prin urmare, cu siguranță, provocările vor fi mari. Dar Parlamentul are vreo trei marote întotdeauna. În primul și în primul rând, punerea în aplicare, despre care Consiliul nu prea vrea să discute, pentru că de obicei punerea în aplicare întârzie și iată mai există și situația uh, pe care o întâlnim la Single European Sky. Consiliul trebuie să revin asupra propunerilor, deciziilor inițiale, pentru că deciziile respective n-au fost puse în aplicare. Și tocmai de aceea ne-am dorit să vă asigurați că dosarul acesta Single European Sky va fi uh, una dintre prioritățile președinției lituaniene. Sperăm din tot sufletul ca pe viitor deciziile luate să fie puse în aplicare de state în, uh, statele membre, pentru că altfel ne pierdem credibilitatea. Și acesta nu este singur caz uh, de acest fel, pentru că dacă vorbim despre cel de-al patrulea pachet feroviar, ne dăm seama că și acolo sunt multe aspecte de la care aveam mari așteptări, uh, dar care se lasă, se lasă așteptate la capitolul uh, aplicare. Apoi, interoperabilitatea este deosebit de importantă pentru noi, dar trebuie să știți că ne-am dori ca pachetul acesta feroviar să fie păstrat ca atare, să fie un tot unitar. Uh, Uh, pentru că dacă începem să scoatem bucăți pe aici, pe acolo, cu siguranță situația se va, va deveni din ce în ce mai uh, dificilă. De asemenea, siguranța rutieră și cele trei, docum, uh, dosa, trei rapoarte, trei acte legislative pe această temă trebuie neapărat să fie considerate prioritare. drepturile pasagerilor de asemenea. Însă, noi cei de la PPA avem o rugăminte la dumneavoastră, și anume, am reușit să avansăm pe tema pachetului aerian, am promulgat trei rapo rapoarte pe această temă, am creat un uh, un uh, mandat pentru negocierea celor trei uh, documente. Și mi-ar plăcea tare mult ca uh, de data aceasta Consiliul să reacționeze cât mai curând cu putință. Noi am făcut-o, haideți, faceți-o și dumneavoastră. Am depășit multe diferente pentru a ajunge la acest rezultat și ne-am dorit ca pachetul să fie promulgat într-un final. Colegii mei cu siguranță vor pune în discuție alte teme, însă vă asigur că vă vom sprijini în demersurile dumneavoastră. Mulțumim, domnul Alcadraui, în numele socialiștilor. Eh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Ca și tot grupul pe care îl reprezint, vă urez succes în următoarele șase luni. Este prima dumneavoastră președinție și asta înseamnă foarte multă răspundere. Președinția lituaniană va fi un, ultima președinție reală care va putea să aducă, să încheie câteva dosare importante. Mă gândesc la greci, apoi urmează alegerile, care vor împiedica oarecum procesul legislativ. Am ascultat cu interes programul prezentat de dumneavoastră. Sunt câteva puncte care ne interesează și pe noi și mă bucur că prima reuniune informală a avut deja loc. De asemenea, ne bucură faptul că v-ați apucat foarte repede de lucru și sperăm că în lunile viitoare vom ajunge la niște acorduri. Mm, există ceva care nu ne-a făcut totuși atât de multă plăcere și anume starea unor dosare care se referă la aviație. Mă gândesc la piața mm, transportului aerian. Am aprobat legislația necesară acum câțiva ani. Consiliul și Parlamentul, adică pentru mai multă eficiență, pentru eficientizarea acestei piețe. Și fac apel, realmente fac apel la dumneavoastră să încercați să faceți progrese astfel încât uh, să se obțină avantajele nu numai pentru domeniul acesta, ci și pentru călători și pentru mediu pachetul aviație, deci nu înțeleg de ce nu este, nu ocupă un loc prioritar pe lista dumneavoastră. Noi avem o poziție, Consiliul are o poziție, așa că ar trebui să încercăm să facem progrese și în acest domeniu. În domeniul pachetului feroviar, a comentat deja domnul Groș, am luat notă de faptul că <clears throat> s-au făcut unele progrese, mai ales în ce privește aspectele tehnice. Parlamentul va aborda acest pachet ca un întreg, dar sperăm că vom putea să discutăm uh, cu eficiență cu dumneavoastră și în cele din urmă turism. Nu ar trebui să fie subestimat ca sector economic. Toată lumea știe cât de important este Uh, și nu trebuie uitat acest lucru. Este un sector care creează multe locuri de multe. Mulțumesc, doamna Meissner, pentru liberali. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, aici sunt. Vă mulțumesc pentru prezentarea programului dumneavoastră, care este într-adevăr ambițios. Aveți dreptate, dețineți pentru prima dată președinția Consiliului, este o mare provocare, cu atât mai mare cu cât, iată, apăreți la finele unui mandat, unei perioade legislative și, prin urmare, iată, da, aveți foarte multe dosare uh, care v-au căzut în uh, cârcă. Într-adevăr, iată, va trebui să discutăm niște pachete tare importante. Vorbeați și dumneavoastră despre combustibilii alternativi, o temă foarte importantă. Trebuie să ne gândim cum anume putem să facilităm transportul mai ecologic și uh, cum uh, sau ce investiții trebuie să facem în infrastructură. Uh, într-adevăr, trebuie să facem lucrul acesta, trebuie să discutăm despre asta Știți prea bine, suntem uh, uh, cu toții, uh, avem cu toții ieșire la Marea Baltică și știm ce se întâmplă acolo. Trebuie să luăm o decizie cât mai curând cu putință. Pachetul privind inspecția tehnică auto, alt pachet foarte important, la fel și pachetul uh, feroviar. Acum, în ceea ce privește aviația, uh, Ați vorbit despre Single uh, European Sky Plus, despre accidentele aviatice, despre drepturile pasagerilor, toate sunt importante, dar pachetul aviației este încheiat. Uh, știu că decizia nu o puteți lua de unul singur. Sunt absolut convinsă că ați dori ca acest pachet să fie încheiat cât mai curând cu putință, însă, iată, de la dorință până la practică mai este ceva de făcut, dar această punte trebuie să fie uh, creată cu ajutorul uh, dumneavoastră și asta cât mai curând cu putință. Pachetul privind aeroporturile este deja pe aproape finalizat, haideți să facem și ultimul pas. După aceea, EMSA, un dosar uh, aproape încheiat. Am promulgat astăzi și uh, raportul privind echipamentele maritime. Iată, cel puțin Parlamentul European și-a făcut treaba. Același lucru se poate aplica și în cazul uh, infrastructurii portoare. Și mai sunt și alte a, rapoarte ale Parlamentului European pe baza unor propuneri uh, ale Comisiei care sunt încheiate în, aproape promulgate în uh, Parlamentul European, dar care trebuie să fie promulgate într-un final de Consiliu. Iar uh, sectorul maritim trebuie neapărat, dar neapărat să fie o prioritate. Știți prea bine că eu mă ocup de câteva rapoarte pe această temă uh, și cu siguranță vă voi trage de mânecă. În rest, mult succes! Greens, Mr. Kramer, three minutes. Domnul Kramer în numele verzilor. Domnule ministru, domnule președinte, Mulțumesc pentru această prezentare și la rândul meu vă urez în numele versilor mult succes în eforturile viitoare. Iată, cu siguranță vă dați seama că așteptările la dumneavoastră sunt mari. Cine și-ar fi imaginat cu 25 de ani în urmă că vreodată Lituania va deține președinția Consiliului? Dar iată, astăzi vă avem în fața noastră. Eu trebuie să vorbesc însă despre trei uh, teme. Single European Sky. Nu mai sunt, nu mai e nevoie de negocieri totul a fost încheiat. La 1 octombrie 2012 pachetul ar fi trebuit să intre în vigoare. Statele membre sunt să opun însă, încălcând practic legi pe care ele le-au uh, decis. Prin urmare, trebuie neapărat să, să uh, împingem, să punem în aplicare acest uh, act legislativ. De ce? Pentru că am avea emisii mai, scu- mai puține, costuri mai, mai scăzute și de asemenea ocupare mai mare. Prin urmare, continuare, iată, avem multe de câștigat de pe urma acestui uh, act legislativ care trebuie neapărat să fie pus în aplicare. În al doilea rând, în 2004 am fost ales în Parlamentul, în Parlamentul European, dar în 2003 am făcut uh, o călătorie de la Berlin la Tallinn cu trenul. De 60 de ori uh, am oprit cu trenul sau am trecut prin 60 de de stații, am schimbat trenul de vreo 9 ori, a trebuit să trec uh, granița pe jos, 60 uh, de ore a durat călătoria. Deci, dacă acesta este tipul de călătorii de care trebuie să ne bucurăm în uh, secolul 21, atunci nici nu mai știu ce să spun. Iată, lucrurile trebuie să fie îmbunătățite. Eu am luptat pentru uh, proiectul Baltica și îmi doream ca și un uh, un uh, proiect est-european și anume Baltica, să Rail Baltica, să intre în prioritățile Uniunii Europene și s-a, s-a întâmplat lucrul acesta. Uh, dar nu s-a pus uh, în totul în aplicare, nu s-a încheiat acest tronson. De ce? Pentru că există diferența de ecartament și pentru că nu există o colaborare între statele baltice și Polonia și celelalte state membre. Eu consider că, iată, această bună înțelegere ar trebui să fie facilitată, iar dumneavoastră ar trebui să luptați pentru ea. Uh, Uh, în momentul de față, din câte știu eu, nu există posibilitatea de a călători cu trenul din Letonia în Lituania. Călătoriile acestea erau posibile în, uh, timpul, uh, în timpurile sovietice, dar acum nu. Deci, iată, o situație care trebuie neapărat să se schimbe, iar din partea dumneavoastră mă aștept mă aștept ca dumneavoastră să luptați cu cei care opresc lucrurile la nivelul statului dumneavoastră și uh, să punem lucrurile pe picioare. Domnul Zile. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i urez bun venit uh, domnului ministru, pentru că nu numai pentru că este prima președinție lituaniană, dar este prima președinție dintre țările baltice Vreau să vorbesc pe scurt despre al patrulea pachet feroviar. Spuneați că vreți să se facă pași înainte, să se ajungă la acordul politic în timp în ceea ce privește Agenția Europeană Feroviară și pachetul privind siguranța uh, de transport. Credeți că se vor face progrese mai rapide în ce privește Agenția Feroviară Europeană? Credeți că puteți să mergeți înainte cu ambele dosare pentru a putea finaliza uh, bine uh, pilonul tehnic înainte de sfârșitul acestui, uh, acestei legislaturi. A doua chestiune este, bineînțeles, regiunea Baltică. Voi fi foarte onest cu dumneavoastră, domnule ministru. Aici am susținut ideea uh, că în domeniul feroviar trebuie să se realizeze o conexiune mai bună între statele membre. Pentru statele baltice a fost o prioritate uh, înainte și acum este o prioritate, un coridor prioritar în facilitatea Connecting Europe pentru că e vorba de bani europeni, de banii contribuabililor în uh, aceste facilități. E vorba de țările care folosesc fondurile de coeziune. Deci dacă există uh, o implicare foarte mare europeană, atunci proiectul acesta trebuie să ducă la crearea unei firme care să aibă capital comun, capital uh, mixt, trebuie să aducem împreună toate grupurile de interese și asemenea proiecte de transport transfrontalier au succes numai dacă din fazele inițiale uh, ale, pro, ale pro, proiectului implicăm grupurile de interes. La început e bine să fie implicate grupurile de interes, iar apoi trebuie să se creeze o companie cu capital mixt, mai ales în țările baltice, unde sunt întreprinderi de transport feroviar care cooperează foarte mult, foarte bine cu agenția rusească și nu sunt interesate în crearea unei asemenea rețele. Unele companii din țara mea au și spus că nu sunt implicate, că sunt fericite că nu sunt implicate uh, în Rail Baltica, în căile ferate uh, baltice. Nu știu care este răspunsul, dar aș dori să avem ceva răspunsuri în acest domeniu. Poate că în timpul dumneavoastră, în președinția dumneavoastră, veți arăta că veți lua un rol de conducere. Domnul Kolicek, trei minute. Ce plăcere că sunt și eu aici între vorbitori. Întotdeauna sunteți incluși între vorbitori, spune președintele. Tak já budu pokračovat česky, omlouvám să... Bun, voi vorbi în limba cehă, așa că vă rog să vă puneți căștile. Domnule ministru, am de făcut câteva comentarii. La sfârșitul prezentării dumneavoastră ați vorbit despre dezvoltarea turismului și a industriei aceasta turistice, a domeniului turistic. Vreau să spun că nu știu foarte multe despre țara dumneavoastră în domeniul turismului. Ce părere aveți despre transportul terestru? Și nu mă refer numai la transportul pe apele interne pentru turism, Cred că pentru anumite țări ar fi interesant să existe niște proiecte referitoare la apele intercontinentale în domeniul turismului. Mă refer aici și la transportul pe mare. Vă puteți imagina, vă puteți gândi la evoluții importante în ceea ce privește instalațiile, echipamentele offshore de exploatare a gazelor și petrolului, pentru că ele sunt o sursă majoră de poluare a mediului. Și al treilea comentariu se referă la pachetul aviație. Suntem aproape la sfârșitul activității, dar serviciile la sol, de exemplu, sunt foarte complicate. Uh, Uh, partea de zgomot, sloturile sunt de asemenea chestiuni foarte greu de rezolvat, zgomotul, nivelul de poluare sonoră în aeroporturi, adică. Și sper de, am de asemenea un comentariu pe marginea transportului rutier vorbim despre coridoarele TNT, despre CERF, dar uneori ignorăm uh, formarea profesională a conducătorilor auto și este un element foarte important pentru siguranța rutieră. Aveți în vedere proiecte care să se refere la formarea profesională a conducătorilor auto de toate categoriile. De asemenea, proiectul uh, e-call și al patrulea pachet feroviar. Și aștept să vedem ce părere aveți dumneavoastră și vă urez succes de plin. Mulțumesc! Mulțumesc și acum ceilalți deputați. Domnul Bach, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, la rândul meu vreau să urez mult, mult succes. Aveți un uh, program foarte ambițios, aveți uh, obiective de asemenea foarte ambițioase. Vorbeați despre o relație de încredere și de colaborare cu Parlamentul. Nu putem decât lăuda această ambiție a dumneavoastră. Voi vorbi doar despre două, trei uh, lucruri. S-a vorbit deja, de- despre pachetul feroviar și în acest context aș vrea să vă întreb dacă veți încerca să recreați pachetul ca atare sau uh, veți păstra modalitatea de discuție stabilită de președinția irlandeză sau folosită până în momentul de față, uh, folosită până în momentul de față. Eu mă ocup de raportul privind uh, condițiile sociale și consider că acestea au multe de a face cu toate celelalte uh, Uh, bucăți ale pachetului și, prin urmare, ar trebui... Uh, sunt un promotor al ideii de pachet mai degrabă decât uh, acte legislative disparate. Acum, în al doilea rând, vorbeați și despre pachetul rutier. Și ce aș vrea eu să vă întreb, aș vrea să vă întreb dacă ne puteți deja spune care va fi abordarea dumneavoastră și care va fi viziunea sau care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește acest pachet uh, rutier. În uh, al treilea rând, interoperabilitatea e într-adevăr importantă pentru noi toți și pentru dumneavoastră, dar aș vrea să vă întreb uh, <laughs> dacă aveți uh, propuneri concrete în ceea ce privește sprijinirea interoperabilității. Foarte importante aceste propuneri concrete. Doamna Savisar, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru prezentarea făcută și nu putem să vă urăm decât mult, mult succes. Cred că cele trei state baltice sunt într-adevăr înfurățite și de peste 20 de ani încoace, iată, reputează succes după succes. Nu are sens să repet cele spuse de către coordonatori. Prin urmare, voi fi la succes, la subiect. Uh, am ascultat cu mare atenție prezentarea dumneavoastră uh, și mi-am dat seama că mi-aș fi dorit să aud două cuvinte rostite de dumneavoastră. Vorbesc despre Rail Baltica. Noi în Parlamentul European tot vorbim despre acest proiect de vreo patru ani încoace. Sunt conștientă de faptul că Rail Baltica nu este doar un proiect de unire a statelor baltice, ci face parte dintr-un uh, dintr-o rețea de infrastructură mai largă la nivel european. Știți însă că cu trei luni în urmă, premierii au decis crearea acestui, premierii celor trei state baltice au decis crearea unui joint venture care ar urma să dețină acest proiect Rail Baltica. Însă acum se pare că uh, guvernul lituanian și dumneavoastră, dumneavoastră uh, înșivă, Uh, încearcă să și încercați să frânați proiectul și puneți uh, sub uh, semnul întrebării finanțarea acestui proiect în următorul CFM. De ce vă opuneți proiectului și cum v-am putea uh, ajuta să vă schimbați părerea? Mulțumim, doamna Senalova, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, vă urez bun venit la comisia noastră. După cum uh, s-a spus deja, sunt raport, raportoare pe unul dintre elementele pachetului privind inspecția tehnică auto și anume pe raportul privind inspecțiile în trafic, controlele în trafic. Am avut deja o serie de Uh, întâlniri cu uh, Consiliul, uh, cu siguranță discutăm la nivelul Parlamentului European și nu pot decât să sper că și președinția lituaniană ne va sprijini și că vom putea ajunge la un final al dosarului în următoarele șase luni. siguranța, protecția mediului și uh, crearea unui spațiu european în adevăratul sens al cuvântului sunt ambițiile pe care trebuie să le atingem și pe care le-am putea atinge uh, cu ajutorul acestui pachet. Dar, acum în ceea ce privește siguranța pe, în trafic, săptămâna trecută Parlamentul European a Uh, promulgat o rezoluție a cărui obiectiv este practic solicitarea înjumătățirii numărului de victime uh, ale accidentelor rutiere în viitorul apropiat. Uh, e vorba despre e-call. Ne așteptăm ca acesta să poată, putem să ne așteptăm ca acesta să fie introdus până în 2020. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Cun, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă urez mult succes. Cred că și uh, micile state membre ar putea contribui la uh, încheierea unor uh, discuții, discuții tensionate în trecut. Am purtat deja primele discuții cu domnul ministru pe marginea pachetului privind inspecția tehnică auto și cred că am reușit deja să creăm o strategie uh, Uh, privind anumite aspecte ale acestui aspect, mm, spre exemplu o strategie privind înmatricularea sau uh, controlele în trafic, etc. Lituania nu este însă doar un uh, stat feroviar, dacă tot am vorbit despre Rail Baltica, ci este și un uh, stat cu ieșire la mare și cu o cultură maritimă. Prin urmare, mi se pare salutar faptul că vă veți ocupa și de, sau doriți să vă ocupați și de siguranța maritimă, de echipamentele maritime, de, uh, de relația dintre UE și Organizația Internațională Maritimă dar uh, și de implicarea Galileo în obținerea acestor uh, uh, ambiții. Un lucru care trebuie să fie iată, trebuie să fie promovat, pentru că cu, nu știu dacă v-ați gândit dumneavoastră la asta, dar vă propun eu, în cazul în care n-ați făcut-o, cu ajutorul sateliților europeni am putea să ne asigurăm că, într-adevăr, siguranța maritimă este garantată. Sper din tot sufletul ca dumneavoastră să promovați această, și această ambiție. Și, în orice caz, mă alături tuturor celor care au spus că vor colabora cu dumneavoastră. Domnul Ugi, asta o minută. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Vreau să vă prezint urările mele de succes. Sincer vă spun că nu vă invidiez. Pentru că, în locul dumneavoastră, oricine ar avea mâinile tremurânde, dat fiind că există așa multe lucruri de făcut, puțin timp și foarte multe dosare care au fost inițiate și care trebuie duse la bun sfârșit. Prin urmare, ca să nu tremurați prea mult, nu o să mai vin să numesc alte dosare, dar aș vrea să vă reamintesc câteva dintre subiectele care au fost uh, menționate de colegi. În primul rând, pachetul aeroporturi. Am uh, lucrat în Parlament, în comisia noastră și în plenară, care a ajuns la următoarea concluzie. Dacă e adevărat că țara care asigură președinția Consiliului încearcă să Uh, se axeze pe câteva subiecte de dus la bun sfârșit, e adevărat în același timp că e datoria lor să continue eforturile făcute înainte de președinția lor și aici ne aflăm într-o fază destul de aproape de final. Deci întrebarea mea e următoarea. Aveți intenția, dacă nu cum să finalizați, măcar să prevedeți un calendar pentru finalizarea pachetului aeroporturi? Asta în primul rând. În al doilea rând, turismul. An de zile am spus și am fost de acord că turismul se numără printre elementele care pot duce la dezvoltare economică și care poate da uh, o avânt în plus tuturor țărilor europene pentru a le ajuta să iasă din situația aceasta economică pe care o traversăm, din păcate, cu toate țările. Și atunci, nu e mai degrabă o întrebare și închei înainte ca președintele să-și folosească ciocănelul, ci e o solicitare pe care vă fac și anume să fiți atenți și la turism în această perioadă. Thank you. Mr. Fidanza, two minutes, Carlo. Domnul Fidanza, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, mult noroc. O să repet câteva aspecte și, după părerea mea, Trebuie continuate eforturile făcute în Parlament pe acest pachet privind aeroporturile. Întotdeauna ne-am dorit să vedem aceste trei regulamente ca pe un pachet, ca pe un întreg. E clar că știm cu toții că două dintre ele sunt mai puțin problematice decât celălalt, dar e important să facem pas înainte în această direcție. Prin urmare, mă alătur apelului făcut de mulți colegi, astfel încât acest dosar să nu fie lăsat în sertar. Iau notă în mod pozitiv de faptul că ați introdus între prioritățile dumneavoastră dosarul Green Power for Transport referitor la dezvoltarea infrastructurii pentru combustibil alternativ va fi uh, un uh, efort destul de mare, mai ales la nivelul Consiliului, fiindcă știu că există temeri între statele membre în ceea ce privește țintele, obiectivele pentru intrarea în vigoare acestor noi prevederi. Atât în ceea ce privește partea care ține de finanțare, dat fiindcă traversăm o perioadă cu uh, penurii financiare, cât și partea care e dedicată definirii unor standarde uniforme pentru infrastructurile de sprijin, care sunt foarte relevante pentru industrie. Accentul pe turism. Ați anunțat European Tourism Forum care va avea loc în Vilnius în octombrie. E o acțiune pe care o salutăm, pozitivă, pentru că uh, ideea până la urmă nu e doar să ne întâlnim și să facem schimb de idei frumoase, câteodată aproape identice, Um, eu sper că cu această ocazie acestui forum va, se va naște un mesaj inovator care să ne permită să facem pași înainte în politica europeană a turismului. Mulțumesc, domnul Beni, în două minute. Uh, Mulțumesc, bun venit, domnule ministru. Nu pot decât să salut uh, remarcele dumneavoastră inițiale și sper din tot sufletul că veți fi la fel de ambițioși ca și noi în ceea ce privește în special temele care ne, ne preocupă pe noi tare, tare mult. Spre exemplu, al patrulea pachet feroviar. Pachetul acesta al patrulea feroviar are și poate avea un mare impact asupra pieței unice. Eu și colegii mei facem tot ceea ce ne stă în putință, toți raportorii lucrează, colaborează, încearcă să creeze un tot asupra căruia să putem cădea de acord cu toții. Așadar, în acest context al eforturilor Parlamentului European, iată, vedem uh, Consiliul care este mult mai lax în abordare. Înțelegem toate uh, dificultățile, statele baltice au un alt sistem și Regatul Unit are un alt sistem, dar cu toate astea trebuie să încercăm să promovăm acest pachet pentru că el este important nu doar pentru domeniul ca atare, ci și pentru piața unică uh, în, între, în întregime. Dacă permitem această abordare separată a elementelor constitutive ale acestui pachet, atunci ă, se prea poate să ajungem la un consens asupra părții tehnice, dar aceasta, acest acord să nu poate fi pus ă, în aplicare pentru că lipsesc celelalte părți componente. Deci vă rog să insistați pe acest pat, al patrulea pachet feroviar. Același lucru pot să-l spun și despre Single European Sky, despre ă, pachetul aviației și acesta trebuie să fie sprijinit. Acum, în ceea ce privește turismul, avem, uh, avem o serie de caracteristici care sunt într-adevăr emblematice, sunt uh, doar ale Uniunii Europene și, cu siguranță, dacă vom uh, crea o marcă Europa, vom putea atrage și mai mulți turiști din străinătate. Domnul Comuțachis acum. Κύριε Υπουργέ, să vă για pentru Mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumim pentru prezență, vă mulțumim că ați venit să ne puneți la curent cu privire la programul dumneavoastră de lucru, cu privire la prioritățile și obiectivele dumneavoastră în domeniul transportului, sector vital pentru economia europeană. Aș vrea în intervenția mea să mă concentrez pe un aspect anume, Acum câteva săptămâni, Comisia a prezentat o nouă propunere, un pachet referitor la politica portuară europeană. Este vorba de un domeniu extrem de important pentru creștere, locuri de muncă și competitivitatea economiei europene. Încercările de genul acesta sunt încercări care au fost făcute și în trecut, sunt sigur că știți uh, la fel de bine ca mine acest lucru, dar, din păcate, nu au dus la niciun rezultat concret. Și totuși, iată că se încearcă încă o dată și aș vrea să ne spuneți, în linii mari, cum, după părerea dumneavoastră, vor continua aceste lucruri Cum credeți că va fi abordată această propunere și cum credeți că va avansa în următoarele șase luni? Foarte importante. Mulțumesc! Domnule ministru, vreau să vă doresc și eu bun, mult succes în eforturile dumneavoastră în calitate de președinție rotativă a Consiliului. Ați auzit din partea membrilor noștri că există niște teme care se repetă. Este cel al patrulea pachet feroviar. Și uh, Dorința membrilor este ca acest dosar să treacă prin prima lectură înainte de finele acestui mandat. Există Rail, Rail Baltica, unde există clar preocupări referitoare la poziția dumneavoastră națională. Uh, dar sigur, pentru noi este parte a unei rețele mai largi și vrem să vedem ce veți face acolo. Știm cu toții că mai există și uh, pachetul aeroporturi și problema este dată de uh, uh, Regatul Unit și Spania pe aeroportul din Gibraltar. Da, ce zicem noi este lăsați deoparte Gibraltarul și mergeți mai departe cu rescul și ocupați-vă de uh, astea, iar chestiunile care țin de Gibraltar și Regatul Unit și Spania o să se rezolve la alt nivel, nu la nivelul nostru. N-are rost să uh, distrugem întreg pachetul pentru acest subiect. Aveți cuvântul, deci, domnule ministru. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii ai Comisiei Transport. Mă bucur că am ocazia să fiu aici, să vă ascult comentariile, v-ați exprimat uh, interesul pe diferite subiecte. Am avut peste 10 intervenții din partea colegilor dumneavoastră, lucru care ne arată că sunteți pregătiți, că sunteți dornici să aprobați actele juridice și să vă ocupați de implementarea lor. Mă simt foarte bine stând aici în fața dumneavoastră și mă simt responsabil, pentru că asta este prima președinție asigurată de Lituania. În același timp însă simt că vorbim de niște provocări, da, provocări care însă se pot transforma în oportunități. Și uh, sunt optimist, constat că dumneavoastră sunteți dispuși la cooperare și de aceea sunt convins că președinția lituaniană va fi una de succes. Pentru mine e greu să răspund în detaliu la toate întrebările. Nu avem suficient timp pentru asta, dar dați-mi voie să punctez câteva aspecte. Pe durata președinției noastre, principala prioritate este să promovăm interesele Uniunii, nu interesele separate ale statelor membre. Vă mulțumesc pentru bunăvoința de care dați dovadă și este clar că vom avea o agendă foarte încărcată. Nu avem mult timp la dispoziție, fiindcă știți că președinția lituaniană nu durează șase luni, ci patru luni și jumătate, practic. Există vacanța de vară, există și uh, scurta vacanță dinainte de Crăciun, deci nu durează șase luni, iar lucrurile de făcut sunt multe. Știu că există niște aspecte relevante pe care vreți să le includeți pe ordinea de zi, pe agenda noastră, dar realitatea este că aceasta nu poate fi extinsă la nesfârșit. Nu avem suficient timp, nu avem suficiente resurse pentru a face acest lucru. Știți cu toții că nu e ușor să găsești soluții la toate aceste probleme. Ați comentar cu privire la cel de-al patrulea pachet feroviar. Acest subiect este unul extrem de complex și extrem de vast, care conține o serie de acte juridice și Lituania n-a intenționat să se ocupe de partea tehnică a pachetului. Prin urmare, Suntem gata să progresăm în acest domeniu, totuși, al aspectelor tehnice. Sigur că aspectele acestea nu vor fi abordate izolat, ci împreună cu alte aspecte. Am auzit în intervențiile dumneavoastră niște critici referitoare la Rail Baltica. Vecinii noștri sunt îngrijorați și sunt sigur că domnul Kramer și alții ar vrea să știe care este viitorul proiectului Rail Baltica fiindcă acesta este un coridor extrem de important în sistemul nostru feroviar. Ei bine, în țara mea, Rail Baltica este, uh, proiectul acesta este abordat ca fiind format din două proiecte. Un proiect care, după părerea noastră, se apropie de final cu rezultate tangibile și în 2015 vom avea căi ferate către Kölnes și îi sugerez domnului um, Kramer să uh, încerce acum să se deplaseze cu trenul, poate va avea o experiență mai plăcută. Da, uh, adevăratele probleme țin de Baltica 2, Rail Baltica 2, ca să zicem. Și nu sunt doar statele membre din zona Baltică implicate în acest proiect, ci mai multe state. Dacă acest proiect nu va fi implementat, statele baltice ar rămâne izolate și n-ar avea acces la întreg sistemul. Sigur că ar încălca principiul uh, solidarității și alte principii importante, cum ar fi uh, cele care țin de trafic, de coridoarele de transport. Mă număr printre reprezentanții președinției lituaniene. Și vreau să vă spun că suntem gata să implementăm proiectul um, um, Rail Baltica. Am discutat cu partenerii noștri și am încercat să găsim soluții cu privire la modul de a implementa aceste soluții într-un mod mai bun. Vom uh, încerca să găsim căile juridice. S-ar putea să existe o companie S-ar putea să fie o companie eh, venture capital cu Estonia, Polonia, Finlanda și așa mai departe. O să vedem, o să încercăm să găsim parteneri pentru că intenția este să implementăm proiectul atunci când trebuie și sigur că vom încerca să găsim resursele potrivite. Înțeleg că trebuie să facem multe în acest sens, dar vreau să vă garantez că uh, avem intenția de a implementa acest proiect. Am avut colegi care au participat la evenimentele noastre din Lituania și uh, președintele Republicii Lituania a confirmat acest lucru în discuțiile cu uh, înalți reprezentanți ai Uniunii Europene. Și acum câteva comentarii referitoare la pachetul aeroporturi. Ați menționat chestiuni care țin de relația dintre Regatul Unit și Spania. E adevărat, ele există, dar nu cred că asta va bloca discuțiile uh, pe pachetul uh, aeroportuar. Vom încerca să găsim uh, un punct comun. Îmi cer scuze că n-am avut timp să răspund la toate întrebările. Nu avem mult timp la dispoziție, dar sper să avem o cooperare de succes. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate urările de bine pe care mi le-ați făcut. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. După cum am spus, uh, așteptăm cu uh, nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră, cu colegii dumneavoastră care se ocupă de transport în Linoadnia și care um, lucrează la reprezentanța permanentă de la Bruxelles. Parlamentul este întotdeauna deschis să lucreze cu președinția și întotdeauna spun președințiilor care vin la noi că ușa mea este deschisă uh, ori de câte ori vor să mă contacteze și sunt sigur că lucrul acesta este valabil și pentru ceilalți colegi. Și în ianuarie vă așteptăm să veniți din nou aici și să ne prezentați succesul pe care l-a înregistrat uh, președinția lituaniană. Mulțumim pentru prezență și, cum am spus, așteptăm să vă revedem cât de curând. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule președinte, și mulțumesc uh, membrilor uh, comisiei dumneavoastră. Okay, guys, can we move on? Bun, dragi colegi, haideți să trecem mai departe. Cei dintre dumneavoastră care trebuie să plece, vă rog. Următorul punct pe ordinea de zi este programul Marco Polo, rezultate și perspective. Avem o prezentare pe care ne va face comisia cu privire la acest program Marco Polo. Domnul Calemițos, cred că este alături de noi. Îi dăm cuvântul. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, membrilor Comisiei Transport. Avem copii pe hârtie ale prezentării, sper. Dacă nu, oricum, uh, prezentarea e pe ecran, dar nu cred că se vede. Eu am ochelari și tot nu reușesc să văd. Haideți să vedem cum funcționează lucrurile. Putem da slide-urile, din păcate nu prea vedeți ce scrie acolo, dar o să încerc să trec uh, repede 10-15 minute, după care să avem timp pentru întrebări și răspunsuri. Bun, am avut o obligația de a prezenta o comunicare conform articolului 14 din regulamentul privind programul Marco Polo. Această comunicare a fost publicată pe 14 mai. Am încercat să o axăm pe rezultatele programului și pe uh, perspectiva pentru perioada după 2013. Comisia deja a discutat acest lucru uh, când a discutat uh, noul cadru TNT în SEF. Am avut și un document de lucru pentru uh, staff care însoțea comunicarea cu date statistice și răspunsuri la chestiuni specifice care țin tot de articolul 14 din regulamentul Marco Polo. Impactul uh, Marco Polo, experiența uh, transferului, gestionării către uh, Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare și așa mai departe. Există un aspect pe care vreau să-l subliniez și anume structura excepțională a Marco Polo. Principalul indicator de performanță este transferul modal. De asemenea, avem uh, fonduri de risc și avem um, accentul pus pe afaceri și am încercat să vedem ce s-a rezolvat, ce s-a realizat prin acest program. În primul rând, uh, responsabilizarea. Uh, am introdus un nivel ridicat de transparență în ceea ce privește uh, contribuțiile și rezultatele. Și un element unic este că plățile sunt bazate pe realizări care țin de transferul modal. Deci uh, banii erau dați doar pe realizări concrete. Acum, o prezentare de ansamblu, uh, o comparație între Marco Polo 1 și 2. Primul program a durat 4 ani, a început în 2003 până în 2006 cu un buget de 102 milioane. Toate contractele au fost finalizate până în prezent pentru acesta și cel de-al doilea program, 2007-2013. Mai există însă niște apeluri de licitație care trebuie lansate. Bugetul este 450 de milioane, încă în derulare. În total avem deocamdată 198 de proiecte finanțate între 2003-2012. 55 în Marco Polo 1 și 143 deocamdată în Marco Polo 2. Unele dintre acestea au fost finalizate între timp și în Marco Polo 2. Important aici este să reținem că peste 700 de companii europene au uh, sprijinit acest uh, au fost sprijinite în acest proiect, majoritatea IMM-uri și vedeți cum, cum arată distribuirea acestor proiecte, uh, contracte semnate între 2003-2012. Mai departe, rezultatele pentru Marco Polo în ceea ce privește transferul modal, acolo unde există rezultate disponibile, am reușit să transferăm și am măsurat 22 de miliarde de tone kilometri din uh, drumurile europene. Ca să aveți o idee cam ce înseamnă asta, reprezintă peste 1.230.000 de camioane care au, au putut fi evitate în trafic uh, pe o distanță de 1000 de kilometri, cam cât e între Berlin și Paris, cu o încărcătură medie de 18 tone per vehicul. O să revin la asta puțin mai târziu pentru a vă spune care sunt și uh, uh, banii care au fost cheltuiți, pentru că nu au fost cheltuiți toți. Apoi, în ceea ce privește Marco Polo 2, eh, rezultatele finale nu sunt încă disponibile pentru că proiectele continuă până în 2019 sau chiar 2020. Deocamdată, transferul modal realizat de până acum este de 20 eh, de miliarde tone kilometri, dar proiectele încă sunt în derulare și primele, eh, pentru primii 5 ani, proiectele contractate evită 42 de miliarde tone kilometri. E o estimare. Încă o dată aveți un exemplu acolo ca să vă faceți o idee de ce înseamnă asta. Uh, e vorba de numărul dublu de camioane față de exemplul anterior pe aceeași distanță de 1000 de kilometri. Și de data asta exemplu este varșovia bucurești ca să mai variem. Da, distanța este aceeași, cu o încărcătură medie de 18 tone. Și, după cum am spus, uh, aceste cifre vor crește cu contractele care trebuie realizate între 2012-2013. Și pe baza uh, estimărilor uh, ne așteptăm să ajungem la 61 miliarde de tone kilometri. Acum, în ceea ce privește avantajele de mediu ale primului program, am spus deja că am avut un transfer modal de 22 de miliarde de tone kilometri că plățile către proiecte cu obiectivul de transfer modal au fost peste 32 milioane, 32,5 milioane, dintr-un total de 41,8 milioane în Marco Polo 1. Am spus că avem 102 și am cheltuit până la urmă 42. Uh, pe baza calculatorului de costuri externe, Costurile externe uh, și estimările uh, beneficiilor de mediu uh, ajung cam la 432 milioane de euro. Și se așteaptă avantaje suplimentare de la Marco Polo 2. Cu acest transfer de uh, modal avem uh, un profit care rezultă din Marco Polo de 13 uh, euro pentru fiecare euro investit în proiecte cu obiectivul de transfer modal. Acum, în ceea ce privește eficiența utilizării bugetului. După cum am spus deja, uh, eficiența a fost mai scăzută decât am estimat, pentru că, de regulă, se dovedește, așa cum știm cu toții, că soluțiile intermodale sunt destul de complexe și pentru uh, structurarea proiectelor uh, e nevoie de eforturi suplimentare. Am avut probleme de interoperabilitate cu privire la modul în care se conectează diferitele tipuri de transfer și, desigur, probleme și cu, după 2007-2008, cu uh, afect, efectele negative ale crizei financiare. Adică oamenii nu mai erau dispuși să-și asume riscuri și uh, au ales transportul rutier sau oricum să rămână așa cum sunt uh, și uh, au considerat că banii oferiți de program nu erau suficienți pentru a-și asuma riscuri suplimentare. Ce este important ca rezultat final este că n-am aruncat banii pe geam. Am plătit doar cele 42 de milioane din cele 102 milioane disponibile. Am reușit să avem 46% dintre obiectivele de transfer modal uh, realizate, și 60 de milioane au fost returnate la bugetul general UE. Pentru Marco, 2, uh, Marco Polo 2, cam 75 uh, de milioane au fost plătite deocamdată. Alte rezultate importante, cred că este important să le menționăm. În primul rând avem uh, durabilitatea. Am constatat că multe proiecte continuă după ce se încheie acordul de acordare a grantului și am văzut pe baza analizelor făcute cu OACI că aceste realizări sunt mai uh, mari uh, decât s-a înregistrat pe perioada contractuală. Agenția executivă a ajutat la îmbunătățirea uh, gestionării operaționale a programului. Una dintre probleme a fost faptul că am avut de-a face cu niște proceduri destul de complexe. Și asta s-a putut corecta cu o gestionare financiară sănătoasă, dar totuși pentru IMM-uri lucrurile au fost destul de complexe și n-au reușit să cheltuie toți banii pe care i-au primit. Un alt lucru pe care nu l-am reușit, deși l-am propus în Marco Polo 2, dar colegiuitorii au refuzat acest lucru, n-am putut finanța infrastructura conexă, adică infrastructura mică de care ai nevoie în terminale și așa mai departe, acces la drumuri, N-am putut face acest lucru. Dacă am fi reușit, poate că ar fi fost un avantaj uh, și am fi putut cheltui o parte mai mare din bani. Această problemă acum în noul program, în nou cadru financiar a fost corectată cu uh, serviciile transport de mărfuri pe care le avem în articolul 38. Statele membre cu zone insulare au găsit destul de dificilă utilizarea instrumentului. Au existat și plângeri cu privire la uh, lipsa de uh, concurență echitabilă în anumite părți. Dar nu uh, avem dovezi concrete pentru a duce lucrurile mai departe. Acum, perspectivele pentru viitor. Acestea pot fi abordate din perspectiva TNT în special avem o nouă abordare unde se aplică legi, lecțiile din programele Marco Polo. Acum ce facem este că um, aceste servicii sunt introduse în Trans-European Transport Network Program. Avem uh, articolul 38 din orientările TNT pe care se pune accentul, în primul rând, și există o serie de aspecte, cum ar fi uh, promovarea uh, serviciilor de transport inovatoare, autostrăzile mării, uh, dezvoltarea de structuri conexe, care să fie incluse, așa cum nu s-a întâmplat în trecut, și facilitarea operațional, uh, op, operațiilor multimodale, inclusiv a fluxurilor de informații necesare și sistemele ITS care trebuie să există. De asemenea, am încercat să avem în vedere noi aspecte de inovare, cum putem îmbunătăți, de exemplu, eficiența, Asta nu înseamnă că totul trebuie să se transfere la nivel modal, și transportul rutier poate să reprezinte o noutate și există noi tehnologii care să poată fi sprijinite și în acest sector prin program. De asemenea, încercăm să vedem cum putem aborda um, uh, probleme care par pe piață pe viitor și cum putem contribui la creștere. Deci încă nu suntem în faza finală uh, a definirii modului în care se implementează rezultatele Marco Polo, avem uh, o analiză ex-ante foarte detaliată pentru a vedea cum noul articol din TNT va fi implementat, dar suntem destul de optimiști pe baza experiențelor pozitive și negative pe care le avem în programe deocamdată. Și cred că vom putea avea ceva concret pentru următorii ani. Mă opresc aici, domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenție și cred că ați primit deja cu toții comunicarea și documentul de bază și eh, dacă aveți întrebări și comentarii, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Groș, domnul Alcadraui și doamna Meissner. Altcineva mai dorește să ia cuvântul? Domnul Kramer, domnul Kolicek. Domnul Ricky. Ok, Maciu. Maciu, ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare. Am doar câteva întrebări sau comentarii. Comentariu mai întâi de toate. Bineînțeles, Marco Polo este un program foarte interesant, foarte important pentru noi. Uh, închide în sine, reunește în sine o mulțime de așteptări și dorințe. Prin urmare, dați-mi voie uh, să vă întreb ce faceți pentru a elimina complexitatea pe care ați depistat-o la Marco Polo 1 în ceea ce privește crearea dosarelor? Dacă fondurile folosite într-adevăr sunt atât de puține, atunci e clar că sistemul trebuie să să fie simplificat cât mai curând cu putință. Uh, doi, cum stați cu cofinanțarea? Trei, cum uh, sprijiniți crearea dosarelor, formularea dosarelor. Aveți oficii care se ocupă de lucrul acesta. Pentru mine lucrul acesta este într-adevăr foarte important. Dacă e uh, ca Europa să nu mai aibă acest aer de complexitate, atunci trebuie să simplificăm lucrurile. Domnul Alcadraui. Deci... Mulțumesc, domnule președinte. Plecând de la cele spuse de colegul meu, poate că ne mai dați niște informații privind distribuția geografică a proiectului. Există anumite state membre avute în vedere unde acest program va fi folosit mai intens decât în altele? Și aveți cumva sentimentul că firmele sunt conștiente de șansele, de posibilitățile pe care le oferă Marco Polo? Există suficient de multe cunoștințe disponibile la nivel european privind acest, acest program. Știu firmele europene că pot folosi aceste resurse și am o întrebare referitoare la viitor. Înțeleg că, într-un fel sau altul, vom aborda această chestiune, dar bugetul nu e foarte clar. Poate că ați putea să spuneți ceva mai mult despre calendar când o să fie făcute primele licitații, o să se solicite primele participări. Doamna Meissner. mulțumesc, mulțumesc pentru această prezentare. Uh, nu pot decât să completez cele spuse de către antevorbitorii mei. Uh, repartiția geografică a fost deja menționată. La final spuneați că 4 milioane de camioane ar putea fi uh, transportate pe șine sau pe calea apelor. Cum împărțiți între maritim și, uh, și feroviar aceste, aceste camioane? Și, de asemenea, credeți că sectorul feroviar și sectorul mar- maritim ar putea fi sprijinite prin uh, finanțarea suplimentară a Connecting Europe? Credeți că aceasta ar putea avea un uh, impact? Michael. Da, păcat că Iată, conceptul acesta trebuie să ajungă la un final pentru că pentru prima dată se dădeau bani uh, pentru economisirea sau pentru emisii mai scăzute de dioxid de carbon. Cei care reușeau să emită mai puțin primeau bani. Părea într-adevăr să fie complicat, dar în loc să spunem, iată, acestea sunt uh, minusurile și acestea sunt soluțiile noastre pentru uh, eliminarea minusurilor dumneavoastră, renunțați sau să renunță la proiect, pur și simplu se integrează ambițiile în Connecting Europe și, și gata. De ce spun asta? Pentru că proiectele finanțate prin Marco Polo nu erau finanțate ex ante, ci erau finanțate, într-adevăr, dacă, uh, doar dacă erau uh, eficiente. Lucru care nu se întâmplă și în cadrul altor proiecte. Uh, avem și alte exemple, spre exemplu sistemul uh, ETS. O idee bună la început, ne-am dat seama că lucrurile nu funcționează cum ne-am dori, dar uh, decizia luată a fost nu aceea de a renunța complet la sistem, ci de a-l îmbunătăți. Deci, iată, în contextul ăsta, ne-am dat seama că principiile de bază au fost bune, dar la capitolul punere în aplicare am, am avut uh, minusuri. Iar dumneavoastră, în cazul Marco Polo, iată, uh, încercați uh, pur și simplu să renunțați la proiectul per, la proiect per ansamblu, ne încercând nici măcar așa puțin, puțin tel, să îndepărtați, să, să eliminați toate minusurile. Pentru că Marco Polo era într-adevăr un bun proiect. Banii erau uh, plătiți doar dacă emisiile erau scăzute. În cadrul celorlaltor programe pe care le-am putea folosi, cu siguranță această legare clară între ambiție și fonduri nu ar fi putut fi și nu poate fi garantată. Care este reacția dumneavoastră? Mulțumim, domnul Colicec. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că nu e nevoie să repet ce au spus colegii. Vreau să mai pun și o întrebare însă. Care industrii sau care sectoare industriale folosesc proiectul Marco Polo, proiectele din programul Marco Polo? Să vă dau un exemplu. Acum 20 de ani am reconstruit o fabrică de sticlă. În momentul acela aveam o gară proprie și uh, o linie, o cale ferată de acces. Și acum doi ani mi s-a spus că uh, transportul feroviar a fost eliminat, că nu e rentabil și că fabrica de sticlă își transportă marfa numai până la o distanță de 80 de kilometri altfel nu e rentabil. Este un exemplu tipic de fabrică mare, de mare producător, pentru care nu este rentabil să adopte transportul feroviar. Cum să devină profitabil pentru el? Mulțumesc, domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că o să sune ridicol ce o să spun uh, acum, dar uh, oricum vreau să îmi satisfac curiozitatea. Să ne spună comisia să ne descrie o operațiune Marco Polo tipică. Fără să intre în detalii, dar să ne dea un exemplu de operațiune Marco Polo tipică, ca să înțelegem mai bine cum funcționează că înțeleg așa ideea generală, dar nu știu cum anume se pune în aplicare. Ne dea și nouă un exemplu concret de operațiune Marco Polo. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Karamitsos. Știu eu, nu, o locomotivă pe care am numit-o eu Marco Polo care merge pe legătura de sub canalul Mânecii Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru multitudinea de comentarii pe care am auzit-o. N-am vrut să mă antepronunț privind uh, raportul pe care îl veți primi de la Curtea de Conturi și n-am vrut să fac publicitate, dar am realizat multe lucruri din cele pe care voiam să le realizăm. Singura dificultate cu care ne-am confruntat a fost impus de regulile administrative impuse companiilor uh, din cauza regulamentului financiar. Am încercat între timp uh, să simplificăm regulile. Programul a fost externalizat la Marco Polo 2 pentru că am tras învățăminte de la Marco Polo 1. Uh, s-a făcut mai multă publicitate, a fost, lumea a fost informată apropo de existența acestor proiecte sunt propuneri mai ales referitoare la transportul feroviar și transportul maritim. Am dorit să se folosească mai mult căile navigabile intercontinentale, am făcut mai multă publicitate în acest sens, dar acolo apare o problemă și anume structura acestui domeniu. E vorba de microcompanii. Nu sunt IMM-uri, ci sunt micro-întreprinderi Adică e vorba de un om, de doi oameni. Sunt fi, firme care au 10-15 persoane. Dacă ar fi uh, o întreprindere care avea 10-15 embarcațiuni, poate că ar fi uh, doritoare să participe la proiectul nostru, dar proiectele noastre nu găsesc uh, o firmă cu o embarcațiune mică care să încerce să transporte marfă pe căile navigabile intercontinentale dorim uh, prin publicitate să convingem companiile să se unească într-un fel sau altul, să colaboreze. Însă n-am reușit să facem acest lucru. Întrebarea domnului Riche, exemplu de proiect pe care dorește să-l cunoască, de exemplu, transportul rutier între uh, nord-vestul Germaniei și nordul Spaniei. Există proiecte care au reușit să uh, scoată camioanele de pe uh, drum și să le uh, transporte maritim de la Hamburg până în nordul Spaniei. Sunt foarte multe proiecte feroviare între Polonia și nordul Italiei. Înainte, în loc uh, să meargă pe drum, să, să folosească transportul rutier, camioanele respective sunt transportate altfel. Distribuția geografică, da, asta este o întrebare foarte bună și poate că ar trebui să avem o imagine mai bună și poate că vom reuși să facem acest lucru, să vă trimitem proiectele individuale, să vedeți care este acoperirea geografică, dar, cum spuneam, cu excepția unor regiuni foarte îndepărtate, Cipru, Malta, chiar și Irlanda, care nu au folosit atât de bine programul, restul statelor membre sunt cuprinse în acest program. Distribuția e destul de bună cum uh, să facem față complexității, un punct foarte bun adus în discuție de domnul Groș și cum să simplificăm procedurile. Am încercat să le simplificăm de la Marco Polo 1 la Marco Polo 2, dar poate nu atât de mult cât am dorit. Iar acum vrem să avem o nouă abordare cu analiza ex ante pe care o vom face în noul cadru financiar 2014-2016 pentru noile TNT, Uh, vom face această analiză financiară ex ante. O altă chestiune care a fost dificilă, multe firme au vrut să participe, dar au vrut să aibă, uh, să se cuprindă și ultimul kilometru. Adică să, să aibă o cale de acces la un terminal sau între pond, podurile pentru containere, pentru căile navigabile intercontinentale și trecerea pe calea ferată. Nu a fost posibil uh, în fostul Marco Polo. E posibil în principiu, domnul Cumuțahoț aici nu, a plecat. Dar cred că sunt ceilalți raportori. În noile TNT e posibil să se cuprindă acest, uh, aceste aspecte. Așa că am tras niște învățăminte pentru viitor. Dimensiunea proiectului. În principiu nu sunt proiecte mari, sunt proiecte mici, cu întreprinderi mici și mijlocii. Domnul Kramer și serviciile de protecție a mediului. Nu știu dacă am înțeles foarte bine dar ceea ce a spus dumneavoastră, dar e clar că programele acestea au rezultate de mediu Uh, ca elemente cheie, adică la un euro cheltuit uh, sunt 30 de euro rezultate privind protecția mediului, poluare sonoră și emisii. Este foarte clar lucru, calculul a fost făcut și verificat. Deci e un, un element foarte bun al acestui program, al transferul bunurilor către alte moduri de transport. Nu vorbim aici de ETS uh, și alte chestiuni de genul acesta, dar uh, s-a dovedit a fi un model bun pentru protecția mediului. Și cred că am răspuns la majoritatea? Nu. Tipul de mă, categoriile de mărfuri uh, uh, oțelărie, alimente, uh, electrocasnice, majoritatea acestea sunt mărfurile care în general sunt transportate în felul acesta. Cum se face acest lucru în, în, ah, în uh, facilitatea Connecting Europe? Când am discutat TNT uh, și articolul 10, am discutat despre serviciile de transport de marfă și este unul dintre elemente pentru evaluarea proiectelor uh, în ce privește transportul de marfă, este exact acest lucru, uh, protecția mediului, nu? Sunt, face parte din, ca, din elementele de evaluare a proiectelor, dar e prea devreme să spunem ce anume o să fie, dar sunt învățămintele pe care le-am tras și pe care vi le-am prezentat astăzi. Și firește o să folosim toate aceste rezultate ca să vedem cum le putem integra și în TNT și în Connecting Europe. Said, da, chestiunea aceasta legată la Connecting Europe e o chestiune de viitor. Nu mi-e clar cum o să se facă uh, Uh, lansarea noilor propuneri și selectarea propunerilor. Poate ne clarificați calendarul uh, în ce privește Connecting Europe, pornim de la ideea că mai multe state membre vor face propuneri. Pe câtă vreme Marco Polo uh, se adresează mai mult companiilor private, IMM-urilor, cum spuneați cum o să poată să fie abordate aceste proiecte mici în Connecting Europe? Poate ne clarificați cumva chestiunea. Da. Întrebarea este foarte bună, mulțumesc. Articolul 38 privind serviciile de transport de marfă spun că nu numai statele membre pot să facă propuneri. Primele propuneri și anul acesta se va face o asemenea selectare de propuneri după evaluarea exante pentru folosirea banilor din următorul cadru financiar. Deci, în timpul mandatului comisiei actuale vom lansa prima solicitare, prima selectare de propuneri pentru uh, uh, articolul 38 din TNT și pentru Connecting Europe. Să vedem ce se va întâmpla în următoarele săptămâni cu cadrul financiar multianual uh, Uh, și cu TNT și cu Connecting Europe. În septembrie o să vedem lucrurile mult mai bine, dar conform articolului 38 am lansat deja prima cerere de propuneri ca să vedem mai bine ce anume vom cuprinde și la mijlocul anului viitor vom ști exact cum stau lucrurile. Cam asta e planul nostru actual. Mulțumesc foarte mult, domnule reprezentant al Comisiei. Și acum trecem la următorul punct din ordinea de zi, raport, aviza, pentru, avizul pentru Comisia ITRE, CARS 2020. Raportorul este domnul Vlasac. Aveți cuvântul, domnule Vlasac. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă rog să vă puneți uh, căștile. Voi vorbi în limba mea maternă. Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych... Domnule președinte, Permiteți-mi să prezint acest raport foarte important pentru un sector deosebit de important pentru creșterea economică și stabilitatea din Europa, după cum știți. Industria se confruntă cu o perioadă foarte dificilă. Industria autovehicolelor uh, a are foarte multe pierderi, pierderi de vreo 5 ani și multe companii trebuie să se restructureze. Uh, s-au făcut mai multe planuri, uh, mm, uh, s-au închis multe fabrici, multe fabrici au închis și au încetat activitatea și s-au pierdut foarte multe locuri de muncă. De aceea este un domeniu foarte important și Comisia a prezentat un plan de acțiune pentru a uh, inversa această tendință negativă în industria autovehicolelor. Nu voi intra în detalii. Există patru piloni, după cum știți. Firește, susțin eforturile Comisiei pentru că vreau să susțin acest domeniu, dar cred că planul, planul de acțiune și obiectivele sunt cam neclare să fac foarte multe trimiteri la diverse instrumente legislative care sunt discutate sau care vor fi discutate de Parlamentul European. Există o anumită ambiguitate, o anumită incertitudine. Vorbim de un plan de acțiune, dar problema principală este faptul că în momentul în care s-a redactat planul de acțiune, Comisia a făcut acest lucru pe baza unui scenariu mai pozitiv decât uh, realitatea, pentru că reducerea producției de autovehicule este semnificativă. A căzut de la 17 milioane la 11 milioane. Unii producători se confruntă acum cu nevoia de a-și restructura întreprinderile, pentru că altfel s-ar confrunta cu probleme financiare foarte grave. Acestea fiind spuse, trebuie să stabilim niște priorități, trebuie să stabilim ce vrem să realizăm în acest domeniu industrial. Trebuie să ținem seama de continuarea acestui, acestei tendințe negative și nu putem să pierdem șansa pe care o avem. Trebuie să accelerăm specificarea și punerea în aplicare a planului de acțiune. Este foarte important uh, ca programul acesta să, să se înființeze un grup la nivel înalt numit CARS 2020. Să nu așteptăm până în 2030, uh, până în 2014, mă scuzați. Trebuie să lansăm uh, un studiu privind evaluarea de impact a acestui instrument legislativ, pentru că altfel negocierile noastre sau discuțiile noastre uh, nu vor avea nicio semnificație reală, nu o să știm în ce măsură Uh, se transferă discuțiile noastre în prețurile uh, mașinilor sau în industria autovehiculelor. Sigur că nu ne amestecăm în modul în care producătorii își uh, ating obiectivele de mediu, pentru că părerea mea este că dacă îi forțăm pe producători să se axeze asupra proprietăților aerodinamice, pierdem din vedere alte posibilități de dezvoltare cum ar fi combustibilii, carburanții sau anvelopele sau eficientizarea consumului de carburanți uh, sau astfel, scopurile de mediu nu vor fi adoptate, nu vor fi atinse. Trebuie să le permitem uh, producătorilor să se concentreze pe obiective pe care le aleg chiar ei. În multe privințe nu există o rețea de autostrăzi suficient de dezvoltată și deci trebuie să susținem dezvoltarea rețelei de uh, autostrăzi. Și nu numai această rețea, dar și o rețea uh, de drumuri pentru carburanții alternativi, pentru combustibili alternativi. Vă dați seama cât de important este acest sector pentru PIB-ul european, pentru creșterea și dezvoltarea locurilor de muncă și a investițiilor și inovațiilor în Europa. Mulțumesc. Domnul Ferber, Kollegen. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În numele PPE vreau să-i mulțumesc uh, raportorului. E drept, uh, e vorba aici doar despre un aviz, dar cred că uh, Comisia Tran trebuie să fie implicată mai puternic uh, în uh, discuția acestei teme, pentru că industria auto este într-adevăr foarte importantă pentru noi. Prin urmare, îl sprijinim într totul pe raportor. Vrem să subliniem importanța tehnologiilor alternative de propulsare Uh, asta pe de o parte. Armonizarea de asemenea este importantă. Am tot uh, menționat armonizarea, dar ne dăm seama că, iată, trebuie să, să luptăm în continuare pentru uh, transformarea Uh, în realitate a acestei armonizări. Nu avem, uh, spre exemplu, standarde europene în ceea ce privește vehiculele electrice, trebuie să le creăm neapărat. Și, în al treilea rând, uh, infrastructura e importantă. E important ca sistemele de propulsie să fie alternative, dar pentru ca sistemele de propulsie să poată, aceste alternative să poată fi folosite în Europa, e nevoie și de o infrastructură care să îi sprijine pe cei care cumpără astfel de noi vehicule. Deci, Iată, îl sprijinim, după cum spuneam, pe domnul raportor. E important ca raportul nostru să fie unul solid. De ce? Pentru că ITRE de unul singur, de una singură, nu se poate descurca. Claudia, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă. Vorbesc în numele socialiștilor, bineînțeles. Vreau să mulțumesc uh, în numele grupului meu pentru uh, eforturile depuse de raportor. Suntem încântați pe ansamblu de această de acest aviz. Propunerea în sine este una foarte importantă, este salutară. Suntem cu toții de părere, bineînțeles, că uh, industria auto este un, o industrie strategică a, un, a Uniunii Europene și, prin urmare, trebuie să folosim toate instrumentele disponibile uh, Uh, pentru, ca, pentru a ne asigura că acest uh, sector, această industrie rămâne una competitivă și pe viitor. Acesta este, de fapt, obiectivul vizat de către Comisie. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că uh, rămânem lideri în domeniul auto și pe viitor. Uh, Acum vânzările în domeniu nu sunt prea îmbucurătoare și tocmai de aceea acest sector uh, merită să fie sprijinit de Parlamentul European și de celelalte instituții europene. Deci, iată, acestea sunt subiecte asupra cărora suntem de acord, dar mai există și anumite detalii uh, la care, asupra cărora poziția noastră este ușor divergentă. Suntem de părere că uh, acest aviz trebuie să fie adoptat cât mai curând cu putință, Uh, dar, cu toate acestea, consider că există aspecte care trebuie neapărat să mai fie discutate. Aceste aspecte la care mă refer, nu știu dacă au fost uh, suficient de bine gândite sau am în, în, înțeles eu greșit uh, intențiile raportorului, spre exemplu, obiectivul scăderii emisiilor. Am avut un raport pe această temă, am un aviz pe această temă, l-am trimis Comisiei uh, ENVI și uh, am luat o decizie în plen, practic, pe această temă. Și acum nu cred că trebuie să dăm uh, în spate Trebuie să așteptăm uh, poziția uh, sau acordul uh, dintre Comisie și Consiliu. În ceea ce privește BEI, BEI colaborează deja cu industria auto. BEI pune la dispoziție credite și garanții companiilor active în acest sector, sector iar aceste companii pot folosi banii uh, primiți de la BEI pentru a face investi, uh, uh, investiții. Deci lucrul acesta trebuie să continue, dar iată că și ă, trebuie să menționăm neapărat faptul că această colaborare ă, între Banca Europeană de Investiții și ă, Industrie există deja. Același lucru se întâmplă și în cazul grupului la nivel înalt. El există, dar acest grup trebuie să colaboreze mai strâns cu Parlamentul European pentru înstabilirea priorității, priorităților. Pe ansamblu suntem cu toții de acord că uh, industriei trebuie să fie puse la dispoziție toate instrumentele necesare, spre exemplu fonduri din partea BEI, dar și alte instrumente pe care le poate decide Parlamentul European. Acest lucru este important dacă e ca competitivitatea noastră să fie păstrată pe viitor. Doamna Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte. Părerea mea este cam aceeași cu cele exprimate industria aceasta trece prin cea mai puternică criză la ora actuală. Nu o să mai dăm exemple de cifrele catastrofale care se referă la această industrie în Europa. Este foarte adevărat că trebuie să folosim acest raport pentru a ne concentra asupra soluțiilor. Soluțiilor care să permită industriei să uh, înflorească din nou în Europa pentru că dacă o să cadă această industrie, o să renunțăm la viitorul industrial al Europei. Cum spuneau colegii de la raportul domnului Vlasac, trebuie să avem o serie de inițiative coerente și solide. Ca toată lumea, salut cadrul de acțiune european care prevede acțiuni concrete și care ar putea fi completat, consolidat, întărit. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Ferber pentru ca industria europeană a autovehicolelor să devină o industrie cheie și să fie susținută de Europa, care să se adapteze la provocările cu care ne confruntăm. E trist, e deplorabil că încă nu am pus la punct un sistem de vehicule electrice care să fie, să aibă o etichetă realmente europeană. Pentru a face față provocărilor de mâine, trebuie să ne concentrăm pe aceste autovehicule hibride iar uh, aceasta trebuie să devină o axă puternică a politicilor industriale europene. De ce să nu dezvoltăm mari programe de anvergură în jurul marilor centre europene de cercetare pentru a avea campioni industriali care să ocupe primele locuri la nivel mondial? De ce să nu ne gândim că, eu știu, Europa poate să devină campioana transportului curat în lume? ceea ce înseamnă cooperare și concertare. Și încă un punct, cred că nu poate să fie vorba de inovație tehnologică fără efort financiar uh, concentrat și de mare amploare. Uh, îmi pare rău, cum au spus și alții, că Europa n-a ajuns încă la concluzia că trebuie să uh, aloce 3% din PIB pentru cercetare și dezvoltare. Uh, Asta alături de ideea de a facilita uh, obținerea de credite bancare pentru dezvoltarea acestor aspecte. Și în cele din urmă mă voi referi la o chestiune crucială. Am creat fondul de adaptare la globalizare uh, și dacă ne gândim la ce se întâmplă în industria autovehicolelor în materie de șomaj, Vreau să vă spun câteva cuvinte despre angajații acestei industrii care sunt primele victime ale crizei. Și aici ar trebui uh, să venim cu susținere, cu sprijin în ceea ce privește formarea continuă sau anticiparea um, modificărilor din domeniu sau posibilitatea de a se recalifica pentru a-și găsi de lucru în alte sectoare. Susțin raportul colegului și uh, împreună cu doamna Meissner vom face amendamente pentru a ne prezenta pozițiile proprii grupului nostru. Mulțumesc. Domnul Kolicek. Děkuji, pane předsedo. Měl bych několik poznámeček, eh, protože se s tímto... Vám mulțumesc, domnule președinte. Nu este pentru prima dată când discutăm despre această temă. Au fost organizate o serie de seminarii pe această temă și, de asemenea, în 2020 tehnologia auto va rămâne în Europa cea convențională. Tocmai de aceea, iată că sprijinul la nivel european este necesar pentru a se face progrese în uh, domeniul reciclării, în domeniul cercetării, în domeniul inovării. Uh, viteza, într-adevăr, este un factor foarte important care nu trebuie să fie lăsat la o parte. Iată, tot, o mulțime de aspecte care trebuie să fie luate în uh, considerare în ceea ce privește îmbunătățirea vehiculelor cu propulsie, cu motor convențional, care, iată, toate studiile ne arată că și pe viitor vor rămâne preponderente. În plus, avem nevoie de investiții și în vreo nouă, în noua generație de acumulatori pentru vehiculele electrice și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că uh, standardizarea uh, în domeniu va fi sprijinită, va fi încheiată. Și motorul combinat, de asemenea hibrid, este important și acesta trebuie să fie sprijinit. Putea, toate experiențele acumulate în acest sens pot fi folosite pe viitor la crearea unei noi generații de vehicule electrice. Și apoi infrastructura pentru vehiculele electrice este importantă sau pentru vehiculele ce folosesc uh, uh, hidrogenul. Dar oricum, ideea e că ambițiile trebuie să fie într-adevăr uh, realiste. Domnul Kuhn, mulțumesc domnului Kulicek pentru că, iată, a vorbit și despre aspectele tehnice are dreptate domnul uh, antevorbitorul meu în momentul în care spune că motoarele convenționale vor uh, rămâne preponderente și pe viitor. Dar iată, între timp uh, am stabilit o serie de obiective, ambiții în ceea ce privește protecția mediului și aceste ambiții au dus la evoluții tehnice în contextul vehiculelor uh, Uh, convenționale. Pentru că, iată, un vehicul cu un motor convențional nu mai are o emisie uh, are emisii de doar 95 uh, de grame pe, pe, pe kilometru. Iată, mult, mult am reușit să... Mulți pași am reușit să facem Mulți pași am reușit să facem în, înainte acum și cu siguranță, pentru că, iată, ambițiile noastre rămân în continuare înalte, uh, tehnologia va trebui să se adapteze. Și uh, lucrurile acestea nu pot fi contestate, nici măcar lobbyiștii nu mai pot uh, contesta evoluțiile tehnice necesare. Însă se pune problema eficienței vehiculelor, atât din punct de vedere al uh, vitezei, cât și din punct de vedere al frânării. Energia produsă uh, pe parcursul uh, Uh, rulării trebuie să fie folosită și refolosită. E o problemă, problematică foarte, foarte uh, complexă. Deci vorbim practic despre vehiculele hibrid. Acum. Și vehiculele hibrid trebuie să fie perfecționate. E important pentru ca uh, vehiculul hibrid să fie într-adevăr eficient, acumulatorul trebuie să fie unul mai mic, pentru că dacă acumulatorul e foarte, foarte mare, e foarte, foarte greu, cu siguranță eficiența energetică nu va fi garantată. Deci iată ce trebuie să uh, promovăm noi. Trebuie neapărat să promovăm inovarea și cercetarea în acest domeniu. Uh, de asemenea, important este să cercetăm hidrogenul ca sursă de, ca, ca și posibil uh, combustibil, deci energiile regenerabile sunt importante, trebuie să fie finanțate. Și Iată, acest, acesta este mesajul pe care îl transmitem, trebuie să-l transmitem noi și trebuie să includem și aici și uh, orizontul 2020. Important este să, să înțelegem că irosim energia. Eficiența energetică este, trebuie să fie Biblia noastră. Putem vorbi despre o grămadă de lucruri. Putem să vorbim despre adaptarea sau readaptarea sistemului uh, uh, de certificate, de cote, de emisii, putem să creem, cine știe ce filozofii, însă trebuie uh, mai degrabă să ne, să ne dăm seama că eficiența energetică este esențială. Orice am face, aceasta trebuie să fie uh, ambiția noastră. În Germania, spre exemplu, industria a crescut cu vreo 2% în anul uh, trecut, dar consumul de energie a scăzut. Deci iată că se poate. Asta trebuie să ne dorim pe viitor. Doamna Cuxova, din partea Comisiei. Vă mulțumesc pentru aceste comentarii. Vom ține cont de toate cele spuse. Nu știu dacă vă mai așteptați să vă prezentăm și poziția noastră. O doriți? Well, short and to the point, as... Domnul președinte, succint la obiect. Domnule Vlas, Vlasa, care este reacția dumneavoastră la intervenția comisiei? Aveți posibilitatea să reacționați. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Vă asigur că am notat toate comentariile dumneavoastră. Voi încerca să și răspund la unele dintre întrebările dumneavoastră acum, și anume, bineînțeles că obiectivul privind emisiile este de netăgăduit. E un obiectiv stabilit de către noi. Eu sugeram însă să oferim mai multă flexibilitate comisii, uh, companiilor, să le lăsăm să aleagă soluțiile pe care doresc să le cerceteze. Nu trebuie să stabilim făgașe pe care companiile să fie obligate să se deplaseze, uh, ci trebuie să le oferim companiilor posibilitatea de a-și alege singura, singure căile de urmat pentru obținerea ambițiilor stabilite de către noi. Și în acest context trebuie să vorbim despre utilizarea fondului de ajustare la globalizare. Iată, există multe posibilități de inovare a vehiculelor hibrid. Uh, există multe posibilități de inovare, dar trebuie să ținem cont și de costurile de producție, pentru că acestea sunt o parte integrantă a eficienței vreunui mod uh, nou de propulsie. Mulțumesc! Mulțumim! 15 iulie termen limită de depunere a amendamentelor la ora 12. Pe 17 septembrie vom vota noi în comisie, pe 14 octombrie va vota comisia ITRE și uh, după aceea vom stabili și plenara. Deci 15 iulie, ora 12, termen limită de depunere a amendamentelor. Și acum trecem la avizul doamnei Grispec cu privire la supravegherea frontierelor maritime externe. Merci, président, cher collègues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Comisia noastră pentru transport m-a numit raportoare de aviz în ceea ce privește propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului de stabilire a regulilor pentru supravegherea frontierelor maritime externe în cadrul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene. Așa cum vedeți în titlul regulamentului și am vrut să-l citesc în totalitate, este vorba de un text care se referă la frontierele externe ale Uniunii Europene și care ține pe fond de libe. Îmi putem spune aici că și dacă există multă bunăvoință din partea noastră, trebuie să recunoaștem că Partea de transporturi e relativ limitată pe acest subiect. Singura dimensiune transport a raportului se referă la operațiunile de, ce- de căutare, salvare și coordonare. Și de aceea am hotărât să îmi concentrez activitatea pe două, pe aceste două aspecte formarea grănicerilor pentru a oferi asistență persoanelor care au probleme și schimbul de informații. Vă propun în primul rând, în ceea ce privește interceptarea premare, clauze de protecție așa cum sunt cele stabilite deja uh, privind traficul uh, existent, traficul ilicit pe uh, sol și mare, care sunt uh, adiționale la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale. M-am referit și la securitatea și tratamentul uman al persoanelor de la bord și la ciclurile care țin de încărcătura navei. În ceea ce privește formarea granicerilor, este o formare practică pentru a putea acorda asistență persoanelor um, în larg care au probleme. Formarea juridică este deja prevăzută în propunere, mai ales în ceea ce privește asistența umanitară și îngrijirile medicale urgente ca să răspundem la, fără întârziere la nevoile umanitare, navele implicate în acțiunile de coordonare și supraveghere trebuie să dispună toate de truse medicale și umanitare. Am avut ocazia să urc uh, pe astfel de nave, ale Frontex, de exemplu, Există unele care au astfel de truse medicale și altele nu. Și ar trebui ca mm, această echipare să fie standardizată și astfel organizată încât să poată oferi asistență pe mare și să încercăm, în măsura posibilului, să existe personal medical sau personal oricum instruit în acest sens la bord. Cam asta în ceea ce privește oferirea de asistență. În al doilea rând, așa cum am zis în partea introductivă, cred că este foarte important să putem organiza mai bine și chiar să intensificăm colectarea și schimbul de informații între agențiile implicate în uh, supravegherea maritimă, așa cum se spune deja în cadrul politicii maritime integrate. Ideea este deci să există o interoperabilitate a sistemelor de supraveghere pentru a putea include sistemele de control, de monitorizare folosite pentru a asigura uh, securitatea și siguranța pe mare și toate activitățile care țin de implementarea regulamentului. În acest sens, operațiunile desfășurate de autoritățile de supraveghere trebuie să fie mai bine gestionate cu reducerea costurilor. În acest context general, deci asistență și formare, precum și colectarea de uh, informații pentru a facilita operațiunile de uh, Uh, supraveghere și căutare pe mare, agenția trebuie să permită crearea unui mediu comun pentru partajarea informației, pentru supravegherea mediului maritim al Uniunii. Și propunerea mea în acest raport este ca rolul agenției în acest domeniu să fie definit în regulament, pe lângă dispozițiile prevăzute în propunerea de regulament care se referă la sistemul european de supraveghere a frontierelor Eurosur. Și închei cu asta, domnule președinte. Nu vreau să-l copiez pe papă. Ați văzut totuși că am mers la Lampedusa ieri sau olaltă ieri și a subliniat nefericirea oamenilor care își pierd viața pe mare. A mers pe insulă ca să vadă direct cum stau lucrurile în fața locului. O să închei, nu cu un punct papal, ci cu un punct care a fost deja menționat pe durata acestei vizite. Deja de trei ani această insulă, Lampedusa, este un loc de primire al migranților unul dintre locurile de primire ale migranților. Din păcate, de-a lungul frontierelor externe ale Uniunii există multe astfel de locuri. Și așa să menționez o obligație pentru toate vasele de a oferi ajutor persoanelor care au probleme pe mare. Asta, din păcate, contravine dispozițiilor directivei care uh, definește um, ajutorul acordat persoanelor în situație irregulară. Există riscul ca navele private să poată fi urmărite în justiție dacă au oferit ajutor imigranților în aceste situații. Se întâmplă rar, dar asta urmărește descurajarea capitalului capitanilor acestor nave de a oferi uh, ajutor migranților um, ilegali și aș vrea să invit Comisia să ne răspundă la această idee și să ia dispoziții pentru a permite revizuirea acestui text pentru a răspunde acestei situații, situație care trebuie luată în considerare, având în vedere că e vorba de o salvare pe mare. Cam asta a fost esențialul, dragi colegi. Sper că propunerile, comentariile și observațiile dumneavoastră și de ce nu și criticile ne vor ajuta să avem un text mai bun dar să se axeze, vă rog, pe dimensiunea de transport a acestui raport. Dacă nu, în Comisia Libe trebuie să aveți alte, faceți alte comentarii. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Fidanța. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegii Grisbeck pentru aceste eforturi. N-a fost deloc ușor. Ehm, dificultatea de a identifica partea de transport în această propunere. Amendamentele care au fost prezentate de colega noastră merg în direcția corectă, zic eu, și cu excepția câtorva puncte um, pe care le avem față de competențele libe. Sigur că lucrurile nu sunt stabilite chiar așa inflexibil, dar trebuie să avem în vedere eh, și noi care ne sunt competențele în Comisia Transport. În acest sens, trebuie să pornim de la nevoia de a consolida misiunea Frontex, eh, lucru care au fost eh, menționate și de colegul Odi zilele acestea. E nevoie ca marea parte a gestionării acestor debarcări să fie obiectul unei mai mai mari solidarități între țările europene prin intermediul instrumentelor comune, printre care se numără și Frontex. În prezent lucrez la câteva propuneri de integrare și modificare care se referă la uh, un aspect legat de transportul maritim și au de-a face cu definirea așa numitelor zone de primire. În Marea Mediterană există o suprapunere adesea între apele teritoriale ale unui stat individual, așa numitele zone libere, zonele economice exclusive, care uh, se referă la o dimensiune mai externă, după care apele internaționale, adică în larg. Uh, pe lângă toate aceste diferențe, mai există încă o repartizare a spațiului maritim, o deliminare, care se referă la zonele SAR, Search and Rescue căutare și salvare uh, și care au legătură cu activitățile conexe Frontex. O mai bună definire a acestor arii și, prin urmare, de responsabilitățile care revin statelor membre în funcție de arie, reprezintă necesități, mai ales dacă avem în vedere Marea Mediterană, unde foarte adesea această, să zicem, subdivizare, această repartizare iese destul de confuză și zonele tind să se suprapună. În rest, după părerea mea, așa cum am spus și la început, ce a făcut colega noastră este uh, reprezintă niște eforturi care trebuie susținute, dar din perspectiva competențelor comisiei noastre. Mulțumesc, doamna Naralis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο Γκρίσμπεκ για την καλή της γνωμοδότηση. Mulțumesc, δόμνουλε președinte, spune domnul Danelis. Mulțumim și Γκρίσμπεκ, Grisbeck, care a făcut o treabă foarte bună E vorba aici de uh, eforturile de combatere a imigrației clandestine după consolidarea frontierelor terestre uh, Grecia-Turcia. Această luptă a, a devenit foarte dificilă pentru navele și echipajele noastre. și există foarte multe consecințe ale atmosferei tensionate în zona mediteraneană. În societatea civilă, reprezentanții ai lumii universitare, organizații neguvernamentale au denunțat o serie de situații care arată ce se poate întâmpla în cazul unei operațiuni în larg. Este evident că trebuie respectat acheul comunitar, chiar și în situații excepționale și neprevăzute. Însă, în ceea ce privește aspectele care țin de transportul uh, maritim, trebuie să păstrăm un echilibru clar între un regulament coerent pe de o parte și diferențierea care trebuie făcută între dreptul internațional și cel european. pentru operațiunile de uh, salvare, aceste uh, SAR. Există convenții internaționale care, care reglementează aceste operațiuni și trebuie să ne întrebăm dacă uh, textul trebuie să fie adaptat. Acest lucru s-ar justifica pentru a permite salvarea și debalcarea în siguranță a persoanelor în cauză. fără a uita personalul care intervine în acest cadru. Mulțumesc, domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. La o primă privire, acest raport uh, nu are o prea mare relevanță pentru Comisia Transport sau are o dimensiune de transport foarte mică, dar ne aflăm într-o poziție destul de șocantă. Există mii de oameni care se neacă în încercarea de a ajunge pe țărmurile UE. Există nave care încearcă să-i salveze și apoi se întorc, deși navele și pasagerii continuă să fie în larg cu probleme. De aceea noi salutăm articolul 9 care încearcă să abordeze problema aceasta abordând cercetarea și specificând uh, operațiunile de salvare. Asta este, este un lucru foarte important. În uh, majoritatea aspectelor suntem de acord cu um, raportorul. Am o întrebare pentru comisie și anume cum se aliniază sau conectează această uh, propunere la uh, strategia, la politica europeană de vecinătate? Poate că ne-ați putea da un răspuns, Comisia. Mulțumim! Comisia, doamna Hili, dacă nu mă înșel. Mulțumesc! Din partea comisiei vreau să-i mulțumesc domnului Grisbeck pentru acest proiect de aviz și de asemenea vreau să mulțumesc Parlamentului pentru faptul că ați acționat cu așa mare rapiditate pe acest dosar. Domnul Danelli s-a avut un comentariu referitor la coerența cu legislația internațională. În propunerea noastră am încercat să ne asigurăm că există consecvență cu instrumentele din uh, dreptul internațional, mai ales pentru instrumentele de salvare căutare și salvare, există o convenție și o lege a mărilor, convenția privind legea mărilor ONU. Propunerea încearcă să atingă un echilibru foarte atent între supravegherea la frontieră, inclusiv operațiunile de căutare și salvare, care pornesc dintr-o operațiune Frontex și funcția și structurile acestor centre de coordonare de căutare și salvare care există deja în statele membre. Este astfel formulată încât aici avem niște criterii cu privire la ce se consideră a fi o fază de urgență, adică um, fază de alertă și um, de alarmă, după care coordonarea operațiunii va fi dată Centrului de Coordonare a Salvării, a operațiunilor de salvare. Întrebarea referitoare la modul în care se leagă asta de Uh, politică europeană de vecinătate, întrebarea pusă de domnul Taylor, uh, pot să vă spun că avem de-a face cu un instrument care este valabil pentru statele membre care acționează sub coordonarea Frontex. Deci nu este un instrument care se ocupă de relațiile și cooperarea cu statele terțe ca atare. Și dacă îmi dați voie, aș vrea să fac câteva observații referitoare la acest proiect de aviz, mai ales la punctele care au fost menționate de doamna Grisbeck la început. În primul rând, se menționează mediul de partajare a informațiilor și faptul că este atribuit Frontex. Aș vrea să subliniez că Comisia în prezent lucrează la un studiu de impact pentru acest mediu de partajare a informațiilor, care va include și un studiu juridic și un studiu referitor la diferitele modele arhitecturale, uh, referitoare la modul în care se va desfășura acest schimb de informații. În momentul de față n-am hotărât nimic în ceea ce privește guvernanța acestui mediu de schimb de informații, adică n-am hotărât ce agenție va fi responsabilă, EMSA, Frontex, altă agenție pentru că există o problemă de competențe juridice și temei juridic. Se spune că poate ar trebui să avem o abordare sectorială și acest mediu de schimb de informații să se construiască prin instrumente existente, cum ar fi Eurosur și SafeSeaNet. Noi, după părerea noastră, aceste instrumente, propunerea pe care o discutați acum, n-ar trebui să predetermine discuțiile referitoare la mediul comun de schimb de informații. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez ține de formarea uh, în servicii medicale de urgență și obligația de a avea trusele medicale la bordul navelor. Sigur că plus valoarea nu poate fi negată unor astfel de eforturi, dar există semne de întrebare cu privire la temeiul juridic ce ar putea fi folosit în această propunere. Nu știm dacă el acoperă pregătirea medicală și dispoziții care prevăd uh, aprovizionarea, echipamente uh, pe bărci, pe anumite vase. Vom mai analiza însă această propunere. Un alt lucru pe care îl vom avea în vedere este sub uh, categoria clauzelor de protecție, unde există o dispoziție referitoare la compensarea navelor. E un aspect pe care vrem să-l analizăm și noi, pentru că condițiile pe baza cărora se acordă aceste compensații nu sunt clare din punctul nostru de vedere și nu este clar cine oferă aceste compensații în aceste împrejurări, plus menționarea articolului 10, care are de-a face nu doar cu intercepția, ci și cu interceptarea, ci și cu um, operațiunile de salvare. La o primă privire nu pare să fie la locul potrivit. Dacă mai aveți întrebări, eu vă stau la dispoziție, dacă nu vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Grisbeck. Vreți să mai adăugați ceva? Uh, Domnule președinte, mulțumesc. Vreau doar să reacționez uh, rapid, uh, să-i mulțumesc comisiei că a dat o serie de răspunsuri la întrebările pe care le-am pus. Vom avea posibilitatea să avem și alte schimburi de vederi firește atunci când vom ține cont de studiu de impact pentru a îmbunătăți schimbul de informații și anume de agenția care se ocupă de schimburi în ceea ce privește trusele medicale de urgență care trebuie să existe pe nave și formarea personalului de la bord sunt elemente importante și trebuie să găsim fără probleme baza juridică. Vom vorbi despre acest lucru. Le mulțumesc colegilor uh, Problema definiției zonelor cred că este realmente deosebit de importantă și, mă rog, Comisia nu prea a răspuns la această chestiune juridică. Noi, Comisia de Transport, vedem care este situația zonelor învecinate sau care se învecinează cu zone internaționale, cu zonele economice. Este o chestiune realmente foarte importantă și nu știu dacă noi uh, în acest raport trebuie să abordăm această problemă. Uh, trebuie să mai facem niște săpături să vedem dacă acesta este cazul sau nu. Sigur, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru că e o chestiune spinoasă. Mulțumesc pentru propuneri și apoi o să luăm, uh, să vedem cum apar lucrurile în amendamente. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Dorați să spuneți ce, altceva, doamna Hele? Vă rog, foarte pe scurt. Îmi cer scur, scuze, doamnă Grisbeck, n-am răspuns la întrebarea privind zonele maritime. Aveți dreptate din acest punct de vedere. Nu am discutat despre chestiunea zonelor maritime, motivul fiind următorul apele teritoriale, apele învecinate sunt, țin de suveranitatea națională și sunt determinate de statul membru sau de orice alt stat pe, uh, baza, pe baza Convenției Dreptului Mării a Națiunilor Unite. Uh, zonele economice sunt altă chestiune, iar ele sunt determinate pe baza Convenției privind căutarea uh, și salvare. Cum spunea domnul Fidanța, uneori se suprapun, dar în propunerea aceasta noi încercăm să respectăm zonele maritime determinate de statele membre și să pornim de la această bază. Nimic mai mult decât atât. Mulțumesc foarte mult pentru această a doua întrebare. Mulțumesc. 11 iulie la ora 12 este data amendamentelor. Vom discuta în septembrie la comisie și vom vota în octombrie. Deci termenul limită pentru amendamente 11 iulie, adică vineri la ora, joi la ora 12, ultimul termen pentru amendamente, cum spuneam. Următorul punct din ordinea de zi E o după masă lungă. Următorul punct este alinierea coridoarelor MCE, dezbatere cu Comisia Europeană, prezentată rezultatelor evaluării cererilor de propuneri pentru 2012-2013. Domnul Pache, avem uh, întrebarea aia. Ce înseamnă cereri de propuneri multianuale și anuale? Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult să vorbesc despre ambele chestiuni împreună. Da, vă rog, altfel o să îmi pierd dorința de a mai trăi. Bun, atunci o să mă refer la ambele chestiuni, spune reprezentantul. În primul rând, coridoarele MCE este un exercițiu la care raportorii privind TNT și Connecting Europe Uh, au sugerat să fie prezentat în Comisia TRAN. Vă mulțumesc că ați căzut de acord să facem această prezentare astăzi. Pot să prezint în rezumat rezultatul acestui uh, exercițiu de aliniere care a fost uh, cerut într-un amendament care a fost votat în decembrie anul trecut, când s-au discutat TNT și Connecting Europe trebuie să ne asigurăm că cele coridoarele uh, și cele nouă coridoare de marfă nu div- sunt divergente complet uh, uh, și dacă nu sunt bine aliniate, sunt aduse împreună, cel puțin la nivel geografic. Avantajul acestui, acestei alinieri este politic. Avem un set de coridoare uh, Eh, în care pentru multimodalitate avem eh, tronsonul de transport de marfă feroviar și apoi încercăm să maximizăm plus valoarea și eficienta, adică aceste coridoare de transport feroviar de marfă pot să folosească pe deplin instrumentele TNT, finanțarea fiind inclusă, și ele pot beneficia uh, de coridoarele uh, acestea de uh, transport feroviar de marfă. Este un proces util pentru statele membre și util pentru aceste coridoare de transport feroviar de marfă. Nu voi intra în detaliile procesului de aliniere, dar trebuie să vedeți ce spun Ines Ayala și domnul Riche privind aceste subiecte. Coridoarele care sunt deschise în acele anexe uh, au trecut de la 10, un număr de 10 la un număr de 9 și alinierea a fost și ea modificată într-o oarecare măsură. Iar uh, în anexa privind Connecting Europe există o nouă descriere a coridoarelor feroviare de marfă care sunt uh, conectate cu aceste coridoare. În felul acesta avem uh, asemenea coridoare incluse în legislația europeană în momentul în care vor intra în vigoare legislațiile privitoare la TNT și la Connecting Europe, iar apoi coridoarele feroviare de marfă vor deveni și ele operaționale. Este un exercițiu care ține atât de TNT cât și de politica feroviară și, bineînțeles, facilitatea Connecting Europe trebuie confirmată și aici și mâine la Coreper și în momentul în care vom fi făcut acest lucru, vom fi făcut un pas important înainte în acest domeniu, se vor închide niște bucle în ce privește coridoarele feroviare de transport de marfă. Acum, privind TNT și procesul uh, evalual uh, și procesul de selecție al cererilor de propunere, avem două uh, broșuri, una programul anual și una programul multianual avem un program de lucru multianual pentru proiectele prioritare și există un program anual care uh, este mai mic pentru restul proiectelor în cadrul TNT. În principiu a fost uh, ultimul exercițiu cu programul existent. Ei, au mai rămas niște fonduri și s-ar putea să, după, la sfârșitul verii, să mai avem un program de lucru suplimentar, dar vom reveni la această discuție după sfârșitul verii. Însă este, cum spuneam, uh, uh, ultima cerere de propuneri principale Este vorba de 1,5 miliarde de euro uh, împreună programul anual și cel multianual, deci o finanțare mare uh, care înseamnă de 5 ori uh, mai multe investiții, susține 5 ori mai multe investiții. Ca întotdeauna veți vedea toate datele generale la uh, începutul fiecarei broșuri în ce privește ponderea fiecărui mod de transport, uh, studiile, activitățile, sunt foarte multe Eh, investiții importante în echipamente, în TNT și de asemenea veți vedea care sunt eh, prioritățile în ceea ce privește TNT și care sunt susținute pentru gestionarea traficului aerian și, bineînțeles, autostrăzile mării. Vreau de asemenea să accentuez două sau trei priorități specifice în programul de lucru anual de promovarea inovării și noilor tehnologii. Dacă vreți, infrastructura și finanțarea uh, pentru uh, puterea apă curată pentru transport, de asemenea componenta de parteneriat public-privat, unde există finanțare pentru a facilita cooperarea dintre banii privați și finanțarea publică și apoi a patra prioritate, o serie de proiecte care susțin viitoarele coridoare de trans, feroviare de transport de marfă și celelalte coridoare. Deci suntem aliniați uh, la politica de transport. La programul multianual, elementul principal este că a fost un proces de selecție uh, foarte greu. Am avut de cinci ori mai multe proiecte decât speram să avem, ceea ce înseamnă că sunt foarte multe programe, proiecte TNT care au nevoie de finanțare, dar asta înseamnă și faptul că va trebui să, a trebuit să facem niște alegeri foarte grele uh, motivate de nevoia de a reține proiectele care aveau o plus valoare superioară la nivel european. Și aveam și credința că pot fi puse în aplicare imediat, pentru că ele pot fi eligibile doar până la sfârșitul anului 2015. Acestea au fost criteriile care ne-au permis să alegem dintr-un număr de cinci ori mai mare de proiecte decât uh, credem. Și e vorba de un buget de 380 de milioane de euro. Domnul Groș. Ia, eh, vielen Dank, Herr Vă mulțumesc, domnule președinte. La primul punct am vreo două, trei întrebări. Deci această compilare a fost practic dorința Parlamentului. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru că, iată, ne-a îndeplinit dori, dorința. Această aliniere a fost dorința uh, Parlamentului. Vreau să întreb care vor fi efectele alinierii în toate statele membre și dacă alinierea va funcționa în toate statele sau există în continuare excepții sau, mai precis, state care nu vor să se alinieze. În al doilea rând, în ceea ce privește calendarul, a fost sau nu propus un calendar statelor membre pentru alinierea progre progresivă și dacă da, atunci din ce motiv? A treia întrebare, am uh, stabilit o procedură la uh, uh, rețeaua cheie această procedură va fi preluată și în coridoarele cheie sau va fi creată o nouă procedură? Asta în ceea ce privește primul punct. În ceea ce privește al doilea punct, trebuie să recunosc că am avut prea puțin timp la dispoziție pentru a citi documentele acestea pe care ni le-ați prezentat. prezentat. Cu siguranță pe parcursul vacanței de vară vom fi harnici și vom citi tot, dar cu toate astea am îmi asum dreptul de a pune o întrebare. La propunerea, la cererile de propuneri anuale, uh, văd că vă axați în special pe uh, propunerile din domeniul aviației. Dar vedem că mm, Single European Sky nu s-a transformat în realitate din motive politice. Prin urmare, vreau să vă întreb cum pot fi aduse sub aceeași umbrelă aceste fonduri pe care dumneavoastră le puneți uh, la dispoziția sectorului aviatic cu noua propunere pe care o, va face Comisia pe tema Single European Sky. Uh, criteriile dumneavoastră uh, pot fi adaptate și noului act legislativ uh, propus de către comisie sau uh, sunt, uh, criteriile sunt stabilite doar pentru primul, uh, prima propunere? Doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vreau să-i mulțumesc comisiei pentru informare și mai ales uh, informațiile legate de proiectele selectate uh, la ultima selecție pentru programul 2007-2013. Uh, reprezentantul comisiei spunea că la sfârșitul uh, verii va fi un nou program. Au mai rămas bani sau ce se întâmplă? Va fi un alt program sau ce n-am înțeles? Poate ne explică mai bine. Și apoi poate să ne spună comisia dacă ar fi existat mai mulți bani, câte alte proiecte ar mai fi putut fi acceptate câți bani ar mai fi fost nevoie pentru a accepta și alte proiecte. E important să putem identifica faptul că există proiecte care au fost prezentate prost și acolo fie că erau bani, fie că nu erau bani, n-au plus valoare europeană, dar sunt proiecte care aduc plus valoare europeană și n-au fost alese pentru că nu erau bani. Deci mă interesează să știu câți bani ar fi fost nevoie ca să le alegem pe toate. E important să ținem seama de aceste factori când stabilim uh, bugetul plurianual. Și apoi, la această selecție de proiecte, acceptăm proiecte din planul anual și Uh, sunt proiecte care se potrivesc, potrivesc cumva cu nou cadru multianual financiar? Cum se articulează cumva uh, proiectele din vechea programare și proiectele din noua programare? Și apoi în aceste momente tocmai se dau publicității unele planuri uh, naționale care sunt contradictorii cu ce încercăm noi să facem în facilitatea Connecting Europe. Și anume, uh, în ce mod vede Comisia reacția față de planurile naționale care sunt contradictorii cu ceea ce vrem noi să facem în Connecting Europe. Mulțumesc, doamnă Ayala Sanders, domnul Kolicek. Děkuji. Ehm, bych jenom... Mulțumesc. Am depus două mici întrebări. Cred eh, că ați observat, domnule reprezentant al Comisiei, că nu există niciun proiect eh, central european cu excepția unui nord-sud. Sunt eh, multe alte proiecte în alte părți ale Europei care au fost acceptate s-a mers atât de departe încât uh, țările, guvernele din țările centrale europene nici măcar nu solicită, nu, nu, prez, nu fac cereri de participare. Și vreau să știu de ce. A doua întrebare, cât de departe am ajuns uh, în ceea ce privește unificarea sau combinarea blocurilor de transport. Există un bloc uh, central european dar cred că va fi o problemă mare pentru că nu se întâmplă nimic acolo. Există o convenție adoptată privind unificarea transportului aerian la altitudine medie, totuși austriecii nu i-au găsit locul potrivit, de, dar și a fost abandonat. Și avem aici trei chestiuni. Cerul unic european, unificarea blocurilor și programul SESAR. Ce se întâmplă în ceea ce privește Europa Centrală? Mulțumesc. Kramer, cred. Yeah, Domnul Kramer. M-am uitat aici uh, uh, cererile anuale, văd o grămadă de studii, nu le pot citi uh, cu atenție, dar la pagina 79 avem un studiu pentru o nouă linie între Capala și uh, Tahata în Grecia. Știm că Grecia a închis toate secțiunile transfrontaliere, chiar dacă acestea fusese finanțate cu fondurile europene. Oare din această situație se trag consecințele? Se se, se va circula pe acolo, pentru că, bine, coridorul acesta trebuie să fie prelungit și până în, uh, în Turcia. Oare studiile acestea au consecințe? Sunt folosite rezultatele lor sau uh, le plătim doar de dragul de a le plăti? Și în al doilea rând, am tot vorbit despre asta. Curtea de conturi uh, din Franța a arătat că costurile pentru linia care trece prin uh, Torino va costa mult mai uh, mult. Mai mult. Există alte studii care arată că costurile uh, vor, vor fi chiar mai mari decât se aștepta, deci acest tronson Lyon-Torino mm, cu siguranță nu va fi construit până în 2020. Oare toate aceste rezultate uh, vor fi folosite pentru a amâna lucrările sau pentru a, priori, pentru a oferi prioritate altor uh, planuri mai realiste. Vreau să vă întreb, de fapt, cum reacționați la asemenea date? Nu avem nevoie de studii care să ne arate că unul sau celălalt proiect uh, nu va fi realizat în următorii 30 de ani. Vrem să aflăm studii pe proiecte care sunt fezabile și, mai, și ne mai și dorim ca aceste proiecte să se transforme în realitate. Vrem efecte, efecte pe care să le simțim. Deci proiectele acestea trebuie să, să, fie, să poată fi uh, transformate în realitate. Domnul Herzog. Uh, mulțumesc, uh, domnule Riche. Stimați colegi, vreau să mulțumesc, vreau să mulțumesc și agenției TNT că, iată, anual se ocupă de acest lucru. Și iată că și de data aceasta a reușit să selecteze o mulțime de proiecte interesante. Din cele 134 vedem că au fost alese 89 și faptul, aspectul pozitiv este acela că au fost puse într-adevăr uh, uh, accente pe lucrurile importante. Văd că se, sunt sprijinite proiectele ferovier, feroviare, cele maritime, de asemenea, iar lucrurile acestea ni le-am dorit întotdeauna. Mi se pare că aceasta este calea de urmat pe viitor. Încă un lucru pe care vreau să-l spun este că, cu siguranță, pe viitor, viitor presiunea va fi mai mare pentru că, iată, am, uh, am alocat vreo 10 miliarde de euro pentru uh, coeziune, pentru și trebuie să ne dăm seama că pe viitor uh, trebuie să dăm dovadă de mai multă transparență, trebuie să legitimăm practic toate aceste angajamente pe care ni le-am asumat. Prin urmare, consider că este potrivit și cer comisiei să se gândească la această propunere a mea, este potrivit ca la motivații, la motivarea uh, alegerii unui proiect să fim mai uh, expansivi, să, să oferim mai multe argumente, să arătăm clar de ce un proiect a fost uh, preferat unui alt proiect. Sunt uh, conștient de faptul că presiunea este mare, numărul de proiecte uh, depuse este de asemenea mare și tocmai de aceea cred că mm, expunerea de motive trebuie să fie una mai detaliată în cazul proiectelor care au fost alese. Și Uh, am o întrebare concretă Comisiei cu privire la proiectul 13066. Uh, Văd că sunt alocate aici circa 7 milioane de euro uh, firmei Nissan Motor. Această firmă vrea să financeze în proporție de 50% niște platforme de încă încărcare um, rapidă și eficientă. Eu vreau să vă întreb dacă această rată de cofinanțare de 50% este într-adevăr necesară pentru finanțarea unor asemenea platforme care practic funcționează doar la nivel național. Asta în primul rând. În al doilea rând, acum, dacă tot vorbim despre aceste, acest proiect al Nissan, Vorbim aici despre platforme uh, multifuncționale. Deci, dacă tot vorbim despre aceste platforme și acest proiect al uh, Nissan, Oare n-ar trebui să ne gândim și la propunerile pe care de altfel Comisia se gândește să le facă în sensul uh, scăderii uh, numărului de opțiuni care stau la dispoziția transportatorilor pentru transform, uh, transportul lor uh, Uh, transportul uh, mărfurilor. Deci, uh, date fiind noile propuneri la care se gândește Comisia, astfel de proiecte multifuncționale, platforme multifuncționale se prea poate să nu mai fie necesare. Deci, iată, oare ne gândim, ne-am gândit bine pentru ce acordăm bani? Cam atât. Mulțumesc. Mrs. Meissner. Doamna Meissner. Vă mulțumesc. Iată, au fost puse o mulțime de întrebări. Voi încerca să fiu mai subcintă. E drept, trebuie să citim cu atenție, să vedem ce-i studiu, ce-i proiect. Domnul Kramer uh, vorbea, uh, spunea că sunt uh, în marea majoritate studii, dar mai sunt și niște proiecte, am văzut eu. Eu provin din Nord și tocmai de aceea sunt interesată de proiectele maritime din uh, care sunt uh, demarate în, în nordul uh, Germaniei și nu doar, dar proiecte din domeniul maritim. Acestea sunt foarte interesante și mai avem și la pagina 65 uh, un proiect deosebit de interesant. Și acum pun întrebarea concretă. Pornesc de la premisa că uh, S-a stabilit clar că proiectele considerate a fi prioritare, proiectele pentru care uh, finanțarea a fost uh, acordată, deci aceste proiecte vor fi continuate, vor fi finalizate. Oare v-ați asigurat că proiectele pe care le finanțați sunt, uh, vor fi finalizate sau nu? Domnule. Just a, a foarte pe scurt, pentru că vorbim de programe anuale și programe multianuale și alinierea coridoarelor. Domnul Ertug, doamna Ayala Sender au fost raportorii pe acest subiect. Vreau să spun că în alinierea coridoarelor, lucrul la care au fost uh, atenți cu toții și comisia și raportorii, Singura chestiune importantă sunt care nu trebuie să dispară, și anume să existe toate proiectele. Iar uh, alinierea cu liniile directoare de la TNT să nu se modifice, să nu se schimbe criteriile. Și cred că o să răspundă și Comisia la întrebarea pusă de domnul Groș. Este foarte important uh, să nu se destructureze ceea ce a fost făcut, ceea ce a fost votat de Comisie atât în ce privește facilitatea Connecting Europe, cât și orientările generale. Mulțumesc! Mulțumesc! Una dintre problemele grele este că nu poți să ne arunci broșurile astea în față și după care să pleci. Că dacă îi dai unui politician o harte, omul se uită la bucățica care îl interesează și apoi la restul iar uh, în viitor ar trebui uh, să le primim din vreme, ca atunci când le prezenți oamenii să le fi citit. Sigur că v-ați prezentat un raport, dar în momentul în care ne-ați dat broșurile, uh, mi-a trecut prin minte cu totul și cu totul altceva. Oricum, aveți cuvântul, domnule reprezentant al Comisiei. Mulțumesc foarte mult. În ce privește proiectele specifice și voi încerca să răspund la majoritatea întrebărilor care au fost puse. Sigur că putem prezenta informații suplimentare dincolo de scurta descriere a proiectului uh, care apare în deciziile de selecție proiecte care au fost reținute sau nu și unde eurodeputații doresc detalii, li se vor da detalii. Hai să iau întrebările pe rând. Și mulțumesc lui Dominic Riche pentru comentariile făcute privind alinierea coridoarelor. Metodologia a fost folosită scrupulos de-a lungul întregului exercițiu impactul acestui exercițiu de aliniere este foarte important pentru rețele. Am adăugat niște coridoare suplimentare pentru transportul feroviar de, marcă sau de marfă sau secțiuni suplimentare și nu s-au făcut excepții. Toate statele membre sunt cuprinse în mod sistematic și pentru toate noile coridoare de feroviare de transport de, ma- de marfă există o perioadă de tranziție din până în 2016 pentru ca lucrul acesta să fie făcut uh, mai ales uh, în statele membre unde există un număr suplimentar de asemenea coridoare de coordonat pe teritoriul statului membru. Nu s-a făcut excepții. Asta a fost o întrebare uh, care a apărut, o chestiune care a apărut în ultima etapă a Uh, trilateralelor și a negocierilor. Sigur că legislația este separată. Exercițiul de aliniere nu se referă uh, la conținutul uh, instrumentului legislativ, ci la anexe, stabilește niște coridoare noi, coridoare suplimentare. Modul în care sunt ele administrate rămâne cel menționat în instrumentul legislativ. Cât privește cerul unic european, programul de lucru a fost uh, redactat înainte uh, de cerul unic european 2, se bazează deci pe cerul unic european 1, dar m-ar mira să fie inconsecvențe în privința noii abordări. Dar aici o să vă răspund în scris ca să văd ce îmi spun uh, colegii de la Direcția pentru Transport Aerian. Toate blocurile acestea funcționale beneficiază de regulamentul privind TNT, iar uh, în ceea ce privește blocurile din Europa Centrală o să revin cu detalii, uh, cu amănunte de la colegii din direcția respectivă. Sumele care n-au fost uh, cuprinse pentru programele multianuale vorbim de 1,3 miliarde și ni s-au făcut cereri de finanțare de 5,7 miliarde. Am ales numai proiectele mature, relevante și tot mai aveam 4,3 miliarde uh, de proiecte bune din punct de vedere tente și avem un buget de 1,3. Deci a trebuit să renunțăm la o cofinanțare de 3 miliarde pentru că nu exista buget. Uh, lucrurile au început la începutul anului, dar după evaluarea externă ne-am dat seama care este bugetul. Vorbim aici despre programele multianuale. Între timp, Eh, când nu exista buget, când s-au făcut eh, cererile de, pro, de, de, de finanțare, ne-am gândit că s-ar putea să mai apară câteva sute de milioane de euro, pentru că gestionăm foarte, foarte strâns eh, proiectele existente. Când se întârzie un proiect, așa cum am spus de mai multe ori aici, când activitățile eligibile nu pot fi îndeplinite în calendarul stabilit, atunci nu se eliberează fondurile, ele pot fi reinjectate în program. Deci de, de aceea poate să mai existe o sesiune de selecție de proiecte uh, între sfârșitul TNT și începutul facilității Connecting Europe 2014 domnul Kolicek, sunt foarte puține proiecte de infrastructură în statele membre. Este un fapt cunoscut din programele TNT. Motivul este foarte clar, pentru că rata de cofinanțare este prea scăzută. Pentru ca administrația să aleagă programele TNT față de fondurile de coeziune. Folosesc fondurile de coeziune unde au cofinanțare, de aceea Parlamentul pe baza propunerilor Comisiei pentru facilitatea Connecting Europe, există finanțare din fondurile de coeziune care asigură faptul că politica TNT poate fi susținută într-un cadru TNT de către toate cele 28 de state membre. În ceea ce privește studiile și lucrările, mai puțin de o treime de, din bugetul de studii este acoperit. Există aici un element uh, uh înșelător pentru că studiile pot fi și proiecte pilot în conformitate cu terminologia juridică a TNT. Nu e vorba de studii pe hârtie. În cele mai multe situații este vorba de activități pregătitoare sau uh, proiecte pilot în domeniul autor, uh, autostrăzilor mării, de exemplu. Asta nu înseamnă că studiile nu sunt finanțate. Sunt finanțate studiile când există posibilitatea credibilă să se facă și lucrările respective. Și am să încerc să vă spun uh, că ceea ce spun eu este adevărat. Ca și în alte programe, se pune foarte mult accent pe modurile de transport uh, durabile, atât în programele multianuale cât și în cele anuale, dar e o trăsătură clară a tuturor selecțiilor uh, de proiecte Și în încheiere, proiectele de inovații din Marea Britanie, nu cred că acolo e vorba de mai multe conectări, dar vrem să demonstrăm că se poate face acest lucru și că o cofinanțare de chiar de 50% din domeniul respectiv este justificată. Iar în ceea ce privește Swiftly Green, este un proiect pilot, dacă vreți, de guvernanță uh, pentru coridoare privind uh, pe baza orientărilor generale de întente. Swiftly Green, pilotul acesta, demonstrează cum poate apoi fi aplicat uh, pentru toate aceste coridoare. Și sigur, suntem gata să discutăm și alte proiecte specifice, dacă vi se pare că este util. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Să trecem acum uh, la sesiunea cu ușile închise. Cei care nu ar trebui să fie aici sunt invitați să părăsească încăperea.